Bună dimineața. Bună dimineața tuturor, vă rog să luați loc. Aș dori să salut călduros o delegație de la Guardia de Finanță care va participa la întâlnirea noastră și apreciem în mod deosebit cooperarea cu Guardia de Finanță. Știm că sunteți unii dintre cei mai serioși din Europa ne bucură să vă vedem aici și sperăm că data viitoare când vom uh, pleca în Italia uh, ne vom întâlni acolo. Dar acum aș face trimitere la ordinea de zi și la Cocobu News uh, și să vă transmit și că această reuniune este transmisă prin internet. Colaboratorii noștri de la secretariat vă furnizează în documentele distribuite toate aceste informații. Bart, te rog. Eh, Stimată doamnă președintă, și vreau să spun ceva legat de eh, regulamentul intern. Presupun că și eh, membrii comisiei noastre urmăresc actualitatea și au citit articolul din Politico, pentru că acolo este publicat un articol despre ceea ce s-a întâmplat și conflictul dintre Olaf și uh, Consiliul de Supraveghere, pentru că mi se pare că este o poveste fără sfârșit. Am citit acolo lucruri despre cheltuieli pe care Consiliul de Supraveghere le-a făcut, care depășesc mult uh, nivelul uh, sumei atribuite. Nu știu dacă este ceva real sau sunt lucruri inventate, pentru că dacă apare un asemenea articol în politico, nu știu, până la urmă au fost informații pe surse uh, parcă uh, informațiile ar proveni de la Olaf, nu de la Consiliul de Supraveghere și cred că și directorul general Olaf ar trebui să se pronunțe în calitate de președinte a comisiei uh, noastre. V-aș ruga să treceți asta pe ordinea de zi uh, a președinților de delegații, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă între Olaf și acest Consiliu de Supraveghere. Situația nu este una normală și poziția domnului Kessler mi se pare a fi deplorabilă. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că partajez acest punct de vedere pentru că s-a atins o, o etapă de escaladare a conflictului și la nivel personal. Impresia Uh, care este produsă și cu uh, diagramele care sunt prezentate legate de uh, cheltuielile de călătorie ale diferiților membri între ei, nu știu cum pot fi înțelese, pentru că se pare că unii au mai multe drepturi decât alții, deci este într-adevăr o escaladare a acestui conflict. Găsesc că este absolut regretabilă această poveste și demonstrează că uh, de fapt, nu asta trebuie să fie preocuparea principală a unui director general, așa cum văd eu lucrurile. Deci uh, să uh, te ascunzi în spatele unor probleme bugetare, în spatele unei sume de 20.000 de euro, nu știu până la urmă câți bani uh, duce fiecare cu el acasă lunar. Sunt lucruri disproporționale care uh, sunt foarte dăunătoare pentru noi, deci va fi foarte dificil pentru oameni uh, să mai înțeleagă în statele membre că trebuie să financeze această activitate dacă acești oameni nu fac ceea ce așteptăm noi să facă. Deci, într-adevăr, trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri care sunt absolut regretabile. Trecem la ordinea de zi, punctul 3, eh, raportul special în legătură cu licitațiile publice în politica de coeziune. Este un eh, raportor foarte important, raportor este domnul Balcitis și eh, membrul competent din partea Curții de Conturi este domnul Orin Uh, căruia îi dau cuvântul pentru a prezenta acest raport. Vielen Dank, Frau Gressler. Dear Chair. Mulțumesc, doamnă Gressler. Stimată doamnă președinte, domnule raportor, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta acest raport în numele Curții de Conturi Europene. Vreau să felicit pe domnul Balcitis, raportorul, pentru documentul de lucru care a preluat recomandările noastre. De asemenea, mulțumesc șefului de echipă Milan Schmidt, care este prezent aici, și cabinetului meu. Conformitatea cu normele europene și naționale în um, achizițiile publice în uh, cheltuielile de coeziune sunt o sursă perenă de erori. Ați văzut de mulți ani uh, rata de eroare foarte mare în uh, rapoartele noastre și Parlamentul European în mod repetat a cerut îmbunătățiri în acest domeniu. Problema nu este doar una de conformitate, ci nerespectarea normelor de achiziții publice uh, afectează serios bugetul. Achizițiile publice ar trebui să funcționeze bine astfel încât piața internă să funcționeze bine și să existe o creștere uh, inteligentă și bazată pe incluziune conform strategiei Europa 2020, utilizând în mod optim fondurile publice. Acest audit ne-a dat ocazia să mergem mai departe pe baza rezultatelor um, curții de conturi, încercând să explicăm mai bine lucrurile, să analizăm acțiunile luate de Comisie și de statele membre mai în profunzime. Curtea a publicat un raport privind achizițiile publice în dezvoltarea rurală, de asemenea, acesta a fost dezbătut în aprilie de această comisie. În acest uh, audit, auditorii noștri au vizitat patru state membre, Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit. În aceste țări uh, se detectaseră uh, cifre ridicate de erori în achizițiile publice în auditul privind declarația de asigurare pentru perioada 2009-2013. De asemenea, am colaborat cu 150 de autorități de audit care au fost responsabile de programe operaționale finanțate de Fondul European de Re Region, pentru Dezvoltare Regională, Fondul uh, de Coeziune și Fondul Social European. Și acestea au trimis un sondaj scurt către cele 28 de uh, autorități de audit uh, Uh, de top din Uniunea Europeană. Am uh, analizat acțiunile statelor membre luate din 2009 până în 2013 pentru a aborda problema neconformității. Care au fost constatările? Per ansamblu, raportul a găsit că și statele membre și Comisia trebuie să facă mai multe eforturi pentru a rezolva problemele în domeniul achizițiilor publice, în domeniul coeziune. Am găsit, am găsit faptul că rata de eroare persistă în toate statele europene în uh, achizițiile publice în domeniul coeziunii. Erorile au fost detectate în aproximativ 40% din proiecte 40% dintre proiectele care au fost auditate pentru perioada 2009-2013. O analiză sistematică a erorilor în achizițiile publice din partea statelor membre și a Comisiei este foarte limitată și aceasta din cauza că nu există date concrete nici la nivelul statelor membre, nici la nivelul Comisiei. Comisia a realizat doar o analiză în 2011, dar nu s-a făcut nicio actualizare de atunci. De asemenea, am găsit că statele membre și Comisia au început să implementeze acțiuni pentru a aborda problema, dar încă mai au mult de lucru. Legislația recentă privind achizițiile publice are potențialul de a aborda problemele ă, și erorile, însă depinde, ă, depinde foarte mult ă, cum este pusă în aplicare. Așa numitele condiționalități ex ante adică precondițiile necesare pentru a asigura uh, un mod de lucru eficace al uh, fondurilor structurale și de investiții europene, acestea nu au fost uh, atinse. La începutul lui 2015, Comisia spunea că 12 state membre nu îndeplineau condițiile pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții publice uh, în ceea ce privește achizițiile publice pentru perioada 2014-2020. Aceste condiții sunt o precondiție pentru utilizarea eficace și eficientă a susținerii europene. Acțiunile întreprinse de comisie din 2010 au început să vizeze problema în ansamblu său, mai ales în grupul de lucru intern și prin planul de acțiune. Acestea, acestea sunt doi pași în direcția bună. Însă, considerăm că e nevoie de o conducere clară pentru a rezolva atât problema cât și tensiunile între statele membre între două obiective. Pe de o parte, îmbunătățirea sistemelor de achiziții publice și, pe de cealaltă parte, promovarea absorpției fondurilor europene. Raportul notează de asemenea că tehnologia informației poate să ajute la rezolvarea problemelor, are o putere potențial transformatoare, însă Uh, dezvoltarea sistemului electronic de achiziții este foarte fragmentată în statele membre și uh, baza de date ARACNE, care este menită să combate fraudele, încă nu este complet implementată pentru a oferi beneficiile pe care uh, IT-ul poate să le ofere în aceste domenii. Deci, curtea recomandă următoarele. În primul rând, Comisia și statele membre ar trebui să colecteze date privind erorile și să analizeze frecvența, gravitatea și cauzele erorilor în achizițiile publice în domeniul coeziunii. În al doilea rând, dacă condițiile pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții nu sunt îndeplinite până la sfârșitul lui 2016, Comisia ar trebui să-și folosească prerogativele în mod consecvent pentru a suspenda Uh, plățile pentru perioada 2014-2020 către statele membre până ce acestea își rezolvă problemele. Apoi, Comisia ar trebui să actualizeze și să-și publice planul de acțiune, să raporteze, raporteze anual uh, asupra progreselor și să înființeze un grup la nivel înalt pentru orientare. În a cincilea rând, Comisia ar trebui să impună corecții financiare atunci când descoperă că verificările la primul nivel în statele membre nu sunt suficiente și să inițieze proceduri de încălcare uh, pentru probleme grave. Și, în cele din urmă, statele membre și Comisia trebuie să exploateze mai mult uh, beneficiile oferite de tehnologia informațiilor, cum ar fi achizițiile și uh, instrumentele de extragere a datelor. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru Cooperare. Ne bucurăm că doresc să preia recomandările noastre și vom monitoriza cu atenție modul în care vor pune în practică aceste recomandări. Sper că acest raport îi va fi util și membrilor Parlamentului European, mai ales Comisiei Cont, în rolul său de monitorizare a execuției bugetului Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte interesant, foarte important. Pâinea noastră, cea de toate zilele, și uh, deja uh, ne făceam griji în legătură cu calitatea licitațiilor, în ce măsură ele uh, respectă regulamentele, pentru că ele sunt practic nucleul pieței interne și trebuie să vedem în ce măsură lucrurile funcționează bine, pentru că altfel ele pot să creeze uh, mari uh, probleme pieței interne. Dar îi dau cuvântul acum raportorului, colegului Balcitis. Mulțumesc, doamna președintă, stimate colege și stimați colegi. Voi începe prezentarea mea cu un cuvânt de mulțumire adresat lui Philip Owen, care ă, a elaborat un raport amplu. De fapt, acest document este menit să ne îmbunătățească activitatea noastră cotidiană. Dacă vom reuși împreună să stimulăm Comisia să respecte aceste recomandări, cred că am putea dispune de o bază mult simplificată și discuțiile nu ar fi atât de complicate în ce privește încălcarea uh, regulamentelor privind licitațiile publice. Așa cum uh, a spus deja colegul, s-au examinat situația din patru state. Aceste țări profită de eh, fondurile de coeziune, e vorba de Cehia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii. Aceste analize eh, adesea sunt eh, interpretate ca fiind foarte personale. Dar noi nu asta intenționăm. Noi dorim să ajutăm statele membre să înțeleagă unde mai există probleme, iar uh, acest lucru uneori nu este posibil fără intervenția Comisiei. Încă începând cu anul 2014, am solicitat un sistem simplificat uh, de derulare a licitațiilor publice Uh, pentru a exista mai multă transparență și pentru a oferi posibilități uh, întreprinderilor mici și mijlocii să participe la licitații. În acest raport însă se pare și înțelegem că problemele nu au fost încă rezolvate. În 2013 au fost puși la dispoziție bani fără să existe obiective foarte concrete, fără să se respecte o linie foarte clară. Așa s-a întâmplat că statele membre până la urmă nici nu au furnizat informațiile necesare despre modul în care acești bani au fost administrați. Tocmai de aceea eu repet recomandările. 44% din toate proiectele Um, uh, de fapt uh, aveau erori grave. Asta ne dă mari bătăi de cap. Comisia ar fi trebuit să facă demersuri pentru ca această rată a erorilor să nu fie atât de ridicată ea se datorează faptului că transpunerea în practică a directivei în aceste state nu a fost eficientă. Pe de altă parte, au fost încălcate regulile uh, concurenței, iar uh, cei care uh, au participat la aceste proiecte nu au fost selectați corect. În plus, statele membre nu au furnizat informațiile necesare despre aceste erori, despre aceste riscuri. Printre recomandările pe care le fac figurează și următoarea. Comisia ar trebui să creeze o, da, o bancă de date despre uh, cota erorilor, despre frecvența erorilor, despre cauza lor. Doar în felul acesta am putea să diminuăm cota erorilor. Uh, am putea de asemenea să creăm uh, niște principii pentru ca informațiile să poată fi comparate între ele. Altfel nu vom reuși să îmbunătățim lucrurile, domeniul rămâne unul foarte complicat, iar statele membre vor putea să ne furnizeze argumentul că lucrează cu un sistem diferit. Comisia ar trebui să elaboreze un plan de acțiune pentru aceste licitații publice, ar trebui să-l revizuiască uh, acest plan de acțiune, iar statele membre ar trebui să informeze anual despre modul în care transpun în practică acest plan. Ar trebui să fie creat un grup de experți cu cunoștințele tehnice necesare care să analizeze uh, cauzele acestor erori și bineînțeles că în domeniul tehnologiei informației ar trebui să existe adaptări la progresele înregistrate, ar trebui să fie aplicate noi tehnologii în întregul sistem. Pozitiv este că în noua perioadă de programare, Comisia va furniza și asistență tehnică statelor membre eu sprijin recomandările făcute de reprezentantul Curții Europene de Conturi pentru ca în anumite situații plățile să fie suspendate ă, dacă ă, s-a dovedit că măsurile de prevenție nu au fost eficiente. Sigur, ă, nu trebuie ca brusc să fie stopată finanțarea. Dar dacă statele membre uh, nu răspund conform așteptărilor, aceasta ar trebui să fie ultima soluție. Bineînțeles că statele membre ar trebui să aibă un schimb de bune practici, asta ar duce la o cotă de erori mai scăzută și bineînțeles că uh, ar favoriza și participarea IMM-urilor la aceste licitații. Da, mulțumesc. Știu că aici opiniile sunt foarte uh, diferite în legătură cu suspendarea plăților, dar uh, această uh, rată a erorilor, într-adevăr, este îngrijorătoare în uh, cadrul uh, EFRE. Uh, 70% din erori se datora faptului că au câștigat licitațiile firme care nu ar fi fost îndreptățite să o facă. Dar uh, sigur că uh, până la urmă stoparea sau suspendarea plăților duce la eforturi din partea celor care au greșit să uh, încerce să înlăture erorile. Domnul de Jong. Mulțumesc, doamna președintă doresc la uh, rândul meu să uh, spun că este un subiect foarte important și poate fi un uh, bun exemplu de raport special care este de importanță politică, pentru că demonstrează că procedurile curente în care pornim cu un document de lucru și de acolo mergem mai departe, deci acest tip de procedură este până la urmă limitat pentru că raportorul um, um, a introdus recomandări în uh, propriul document, uh, cred că putem avea un acord informal uh, um, cu raportorul din acest an să revenim până la urmă și separat la aceste recomandări. Domeniul achizițiilor publice este foarte important pentru că ține de uh, fonduri europene de investiții și uh, erorile se regăsesc și atunci când avem descărcarea de gestiune. Poate că și din acest punct de vedere ar trebui să avem un capitol separat în momentul descărcării de gestiune. M-aș referi la trei aspecte. Eu am fost raportor pentru noua directivă privind licitațiile publice și printre altele la punctul legat de uh, durabilitate în care, în cadrul licitațiilor, nu trebuie să ne orientăm pe oferta cea mai ieftină. Am fost mulțumit de rezultate pentru că uh, era important să aibă acces și IMM-urile. Și în directivă sunt prevăzute măsuri care să permită IMM-urilor uh, accesul la acest tip de licitații publice și, uh, din păcate, Uh, au existat niște piedici care în noua directivă au fost înlăturate, dar se pare că în practică uh, nu s-au schimbat mult lucrurile privind accesibilitatea IMM-urilor la licitații. Criteriile au fost îmbunătățite pentru IMM-uri, dar este vorba și despre uh, furnizarea de informații legate de respectiva licitație, pentru că IMM-urile la rândul lor trebuie să fie informate că va fi mai ușor să participe la acest tip de competiții. Și este clar, clar că este încă greu să facem o diferențiere între situațiile în care uh, au fost comise erori tehnice pentru că regulile au fost uh, prea complicate sau am avut de a face cu conflicte de interese sau chiar cu cazuri de corupție. Eu sunt de acord cu recomandările uh, raportorului. Cred că trebuie să facem mai mult pentru ca aceste lucruri să poată fi rezolvate, pentru că a spune pur și simplu că regulile sunt prea complexe și de aceea se comit erori, nu cred că este un argument uh, valabil. Trebuie să vedem dacă nu există până la urmă și semne de corupție. După aceea, ultima observație. În Comisia pentru Piața Internă uh, am Eh, vorbit despre o procedură legislativă de eh, control este un formular tip pentru achizițiile publice care simplifică întreprinderilor participarea pentru că pot primi toate informațiile esențiale. Păcat că eh, în acest raport despre care vorbim Uh, despre acest document uh, nu uh, se vorbește, pentru că este un document care reglementează bine lucrurile pentru piața internă și întreprinderile um, știu ce condiții trebuie să îndeplinească. Este nevoie de acest formular tip cu informații de bază pentru ca lucrurile să nu se schimbe de la o licitație la alta. Și pentru IMM-uri este important pentru că tot ceea ce necesită mult timp uh, îngreunează activitatea IMM-urilor. Avem acum un document de lucru, uh, pot să-i furnizez raportorului informații despre asta, pentru că licitațiile uh, electronice sunt foarte importante, dar trebuie să transpunem în practică toate condițiile. Mulțumesc, domnul Șoltes. Hvala, uh, Iana Norcila, seveda niso novost v... Mulțumesc. Această chestiune nu este una nouă în contextul juridic european. De peste 25 de ani discutăm acest subiect uh, și directivele în domeniu datează deja de mult timp, din anii 80. Însă am impresia că ne confruntăm cu aceleași probleme de acum 20 sau 15 ani. O rată a erorilor și a neregulilor atunci când citesc raportul Curții de Conturi. Am îngrijorări în legătură cu viitorul uh, acestor, acestei contabilități. Așadar, mă întreb dacă este posibil să găsim un sistem ideal în cadrul pieței unice. Curtea de conturi a evaluat și economiile care ar putea fi înregistrate dacă această piață comună ar putea să fie mai integrată. Însă, această aceste estimări pot să fie reale, pot să ducă la întrebări dacă estimările sunt într-adevăr posibile. Aceste estimări sunt oricum uh, puțin riscante. Aș dori să adaug câteva considerații în legătură cu acest raport. Acest raport arată foarte clar care sunt erorile comise în faza de pregătire și în faza de executare, de acordare a fondurilor. Ne dăm seama de că majoritatea erorilor se au loc în faza pregătitoare. Așadar, există un număr foarte mare de erori în cazul în care aceste valori sunt mici. Aici Comisia Europeană poate să facă un pas înainte în cazul acestor sume care sunt sub prag. Însă, poate să fie și o stimulare pentru Curtea de Conturi Europeană pentru ca în viitor Curtea de Conturi să poată pregăti un audit al cărui obiectiv să fie mult mai ambițios. Putem să ne întrebăm în legătură cu utilitatea acestui sistem de audit. Putem să vorbim despre diverse criterii, despre uh, economii, de accesul tinerilor, la accesul IMM-urilor, la acest sistem și putem să ne întrebăm dacă într-adevăr acest sistem de piață al pieței publice ă, de achiziții publice consolidează piața comună sau nu. Realitatea ne arată că achizițiile publice ajung până la urmă întotdeauna la uh, întreprinderile naționale. Deci ne întrebăm dacă există o dimensiune europeană. Ar fi o chestiune inter- foarte interesantă pentru publicul european și pentru Comisia Europeană. Aș mai dori să adaug ceva și anume că în acest raport găsim și strategia internă a Comisiei în ceea ce privește piețele publice, eh, din ianuarie 2014, 12 măsuri, din care o mare parte nu au fost puse în aplicare. Și cred că și Comisia ar trebui să își joace rolul în această perioadă în care se introduc noile directive în legislația statelor membre, să facă mai mult pentru ca punerea în aplicare a acestor directive să fie mai eficientă. Vă mulțumesc, foarte bine, aștept, îl așteptăm pe secretarul general, avem o ordine de zi foarte încărcată, dar are cuvântul domnul Gaier. Da, dragă Inge, în primul rând, mulțumesc domnului Win Owen și lui uh, Zic Mantas pentru documentele excelente. Mi-aduc aminte bine atunci când uh, eram uh, angajat în uh, autoritatea publică în Nord-Redania de Nord-Vestfalia, a trebuit să organizez o licitație publică. Uh, dacă mi-aduc aminte, era vorba de cam 5.000 de euro și uh, mi s-au pus atunci trei documente pe masă și mi s-a spus, aici sunt toate regulile pe care trebuie să le îndeplinești pentru această achiziție publică. Deci 5.000 de euro uh, sub uh, un prag important pentru Uniunea Europeană. Deci, uh, re, re, regulamentele sunt atât de complexe încât nu mai poți să eviți erorile și sunt uh, oarecum ironic când întreb oare când uh, va duce această complexitate a normelor, această birocrație la colapsul pieței interne în domeniul achizițiilor. Eu înțeleg, Comisia are intenții bune, dorim uh, achiziții publice la nivel european, dar poate că nu poate cineva să-mi răspundă acum din sală, dar dacă ne uităm, dacă încercăm să scădem complexitatea uh, normelor, complexitatea achizițiilor, uh, uh, atunci cred că vom avea o viață mult mai ușoară pe piața internă. Nu știu când se va întâmpla acest lucru. Apoi, um, am o întrebare legată de aceasta către domnul Wineowen. La punctul 25 vorbiți tocmai de complexitate în raportul dumneavoastră. Și întrebarea pe care îmi pun este cum vedeți posibilitatea de a reduce complexitatea, în ce măsură reducerea complexității ar putea să reducă frecvența erorilor. Aceasta ar fi o întrebare pe care o am și a doua merge în direcția comisiei. Curtea prezintă aici niște propuneri și spune că trebuie să fim foarte, foarte fermi, foarte duri dacă plățile din fondurile regionale um, merg, uh, nu reușesc, bun, dacă statele membre nu reușesc să scadă erorile, atunci plățile trebuie suspendate. Asta se propune. Vreau să vă întreb, uh, în ce temei juridic credeți că ar putea să se facă acest lucru și cât de rapid se poate lua astfel de măsură? Deci, cât de rapid în două, în două sensuri. Uh, 1. Când ar spune Comisia Bun, acum neglijența statului membru este atât de evidentă încât trebuie să suspendăm uh, plățile și, în al doilea rând, cât de repede se lansează o astfel de procedură și intră ea în vigoare. Deci, cum e vorba că dacă comisia ia decizia de a suspenda plățile, ele sunt suspendate în decurs de 24 de ore sau cât de, cât de repede uh, se întâmplă acest lucru. Și le-aș propune colegilor că, cred, în punctul meu de vedere, acest subiect este foarte important, așadar, eu aș propune să ne ocupăm de acest subiect în comisia noastră și mai departe și să îi acordăm un raport din proprie inițiativă, pentru că știm că uh, sunt atât de multe erori uh, în uh, achizițiile publice. Ne ocupăm din nou și din nou de acest subiect în fiecare an. Și dacă vrem să ajungem la o declarație de asigurare uh, pozitivă, atunci e clar că trebuie să abordăm această problemă din multe direcții diferite. Domnul Vali. Cercherò di essere rapido visto che abbiamo i tempi ristretti. Poi cerca să fiu succint pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. A fost un raport foarte interesant și îl salut pentru că prezintă foarte clar o problemă de gravitate majoră, în special pentru țara mea, Italia. În ceea ce privește fondurile de coeziune, dezvoltare regională și fondul social european. putem să vedem că există erori legate de acordarea de achiziții publice, pentru că aceste praguri pot să fie utilizate pentru a se acorda, atribui direct contracte și nu avem uh, documentația necesară suficientă ulterior. Este așadar, așadar un sistem pe care cetățenii nu-l cunosc foarte bine cetățenii cunosc mai bine alte schimburi și alte tranzacții internaționale, însă aceste contracte sunt foarte puțin cunoscute. Și, totuși, se vehiculează sume extrem de mari, milioane, dacă nu chiar miliarde de euro. Și cetățenii nu știu cum sunt tratate, nu cunosc că există aceste tipuri de erori și ar fi interesant să vedem ce, care este părerea opiniei publice, pentru că nu este un subiect care apare în presă foarte des. În ceea ce privește suspendarea plăților, dacă sistemul nu este funcțional, sunt de acord, însă trebuie să decidem un calendar. Însă dacă sistemul nu funcționează și nu avem niciun fel de alte instrumente la dispoziție, trebuie să avem în vedere o asemenea suspendare a plăților. Este bine ca comisia noastră să uh, se plaseze în centrul acestei dezbateri, să fie în avangardă. Este un subiect care mă interesează foarte mult și atâta timp cât discutăm despre bugetul european, trebuie să acționăm în acele state unde există foarte mult nepotism și în acordarea acestor tipuri de contracte. Cred că este un domeniu în care putem să acționăm uh, în care putem să acționăm decisiv în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri pentru cetățeni. Dacă vă uitați în raport, există constatări uh, incredibile și cetățenii trebuie să știe despre ce este vorba. Este un scandal, scandal imers. Domnul Smith, vă rog. Um, yeah. Doamna Schmidt, mulțumesc. La Salzburg am introdus un sistem electronic pentru achiziții publice uh, și care a fost acceptată după multă bombăneală, eh, eu cred că ar putea să fie introdus și în alte state din Europa. Eu cred că aici nu e vorba de putință, ci de voință, ceea ce mi se pare regretabil. Pentru că am ascultat cu atenție și um, Mă tem uh, puțin pentru că vedem doar uh, uh, rezultatele unui um, Uh, unui audit prin sondaj și mă tem că situația s-ar putea să fie gravă și în alte state membre, nu doar în cele patru. Și deficiențele statelor membre cred că trebuie să fie clar uh, analizate și indicate. E clar că acolo sunt problemele, dar e nevoie într-adevăr de o bază de date pentru a putea face analize sistematice. Aceasta este necesară urgent, nu doar în Europa la Comisie, ci și în statele membre. Pentru că mm, atunci statele membre ar putea analiza mult mai ușor datele. Uh, cererea Comisiei pentru Control Bugetar pentru o mai mare transparență uh, văd că este luată în considerare, dar fără niște rezultate concrete în multe domenii. Deci chiar aș uh, Eh, v-aș ruga ca nu doar să cerem acest lucru, ci să se și pună în aplicare. Și pot să spun eh, apoi, eh, la sfârșitul mandatului meu, m-aș bucura să pot să spun, ok, uite, transparența într-adevăr a fost pusă a fost luată în serios și pusă în practică și cred că trebuie făcute presiuni un pic în statele membre. Eu îl înțeleg pe colegul nostru, domnul Gaia, și pe mine mă interesează modul în care poate funcționa suspendarea plăților, pentru că cu cât mai bine funcționează o astfel de măsură, cu atât mai bine se poate face presiune asupra statelor membre um, cu privire la verificarea modului în care sunt folosite fondurile. Și la sfârșit, domnul Cearnețchi, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să felicit pe colegul meu, domnul Balcitis. Este un raport foarte important, esențial și nu sunt laude goale, ci adevărate cuvinte de apreciere pentru colegul meu. Îi mulțumesc și domnului Win Owen pentru munca sa foarte eficientă pentru Curtea de Conturi. Câteva comentarii însă. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Pali, că în context electoral această problemă nu este foarte clară achizițiile publice sunt uh, o problemă extrem de controversată, cel puțin în Polonia. Și este o problemă foarte controversată de, în funcție de cine este la guvernare. Dacă ar exista reguli clare sau care să împiedice uh, fraudele, ar fi mult mai bine. Nu putem să avem reguli comunitare care uh, Uh, sunt folosite în beneficiul anumitor companii. De aceea, uh, ideea domnului Gaier de a lua o perioadă de reflexie pentru a înființa un sistem prin care să se poate analiza problemele, să adoptăm niște recomandări um, obligatorii mi se pare esențială. Este vorba de o problemă crucială, nu doar pentru Uniunea Europeană. Am avut o reuniune AFET, unde domnul Basbelder a publicat un raport în legătură cu relațiile UE-China. Și una dintre problemele majore era accesul la piață pentru companiile europene sau mai degrabă lipsa de acces pe piața um, procedurilor de achiziții publice din China pentru companiile europene, care sunt efectiv excluse de pe această piață în momentul actual și cred că este una dintre problemele majore care este foarte importantă pentru întreprinderile europene în, în general. Are cuvântul doamna Villa Franca, directoare a Uh, de Departamentului de Politici în Direcția Generală Regii. Cine dorește să înceapă, ar fi bine să ne dați uh, uh, răspunsuri reale. Cine vrea să înceapă? Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. În primul rând, în numele Direcției Generale Regio, aș dori să îi mulțumesc domnului Will Win Owen pentru raportul său aprofundat, care mi s-a părut foarte echilibrat. Îi mulțumim și domnului Palcitis, raportorul pe acest subiect. Am avut o cooperare foarte bună cu ambii și recomandările, recomandările lor sunt foarte importante și comisia le acceptă pe deplin. îl cunoașteți pe Frank Zeber, care este responsabil cu auditul în Direcția Generală Regio, François Bă. Ambii vă vor răspunde la întrebări, la întrebări specifice care au fost puse, însă eu aș dori să menționez câteva dintre punctele cele mai importante care au fost ridicate. Ce se va schimba în urma acestui raport și după reacțiile Curții de Conturi și ale Parlamentului European? Am ajuns la concluzia, în urma acestor rapoarte, că este foarte important să ridicăm nivelul dezbaterii politice în ceea ce privește acțiunile Comisiei în achizițiile publice în cadrul fondurilor structurale. La nivel tehnic, cred că exista o cooperare foarte activă între direcția noastră generală și mm, direcția generală responsabilă cu achizițiile publice. Însă ne-am dat seama că trebuie să avem o dezbatere mai intensă și de aceea ambii comisari responsabili, doamna Crețu pentru politici regionale și domnul Biencovski pentru achiziții publice, acești doi comisari s-au, au decis să se întâlnească în mod regulat. Prima reuniune va avea în loc în prezența domnului Vin Owen de la Curtea de Audit, în, de, în Curtea de Conturi, în decembrie atunci vom examina stadiul implementării, ceea ce s-a implementat, ceea ce au făcut statele, statele membre și care ar trebui să fie următorii pași. Cea mai importantă parte a cooperării COINTER este să vedem în ce stadiu suntem în ceea ce privește uh, cerințele pentru condiționalitățile ex ante. 12 state membre încă nu îndeplinesc aceste cerințe sau nu le-au îndeplinit la timp. Între timp, 3 state membre uh, au ajuns să le îndeplinească, însă mai avem 3, 9 uh, state membre care nu au îndeplinit aceste condiționalități. Și am convenit uh, planuri individuale pe țară, care sunt foarte aprofundate. Avem un angajament pentru a profesionaliza pe cei care sunt implicați în achizițiile publice. Cei doi comisari au convenit ca în următoarele trei luni cele două direcții generale să întocmească un plan de acțiune pentru a ne asigura că până la sfârșitul anului 2016, după cum prevede regulamentul, vom ajunge la o concluzie împreună pentru a decide dacă s-au luat pașii necesari sau dacă condiționalitățile ex ante au fost uh, implementate în realitate pentru a permite cheltuiel, cheltuirea fondurilor structurale. Este o acțiune politică foarte importantă. Ceea ce s-a schimbat este nivelul de cooperare între direcții generale. Am văzut în cadrul acestei dezbateri că problema nu ține de fondurile structurale, ci de implementarea uh, achizițiilor publice știm ceea ce trebuie să facem și am dorit să comentăm în legătură cu câteva dintre lucrurile ridicate de membri. Achizițiile publice sunt importante pentru că, pe de o parte, arată că suntem eficienți în cheltuielile publice. De asemenea, prin aceste aceste instrumente achiziții publice sau de licitații publice, identificăm și uh, evităm posibile conflicte de interes care ar putea duce la fraude. Prin cooperarea tuturor direcțiilor generale implicate, Comisia a, a făcut pași importanți înainte. Am avut conferințe în 12 state membre în legătură cu lupta împotriva corupției. Închei aici pentru a da cuvântul colegilor. Însă este un subiect foarte important și sunt multe de spus. Însă avem un nivel foarte bun de cooperare și vom continua să examinăm aceste probleme interne. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața și eu aș dori să vă asigur că salut acest raport foarte bun din partea Curții de Conturi. Îl uh, felicit pe domnul Owen și pe echipa sa. Uh, este foarte util ca noi să lucrăm împreună și mulțumesc și domnului Balcitis, raportor pentru Parlamentul European, pentru recomandările pe care le luăm foarte, foarte în serios. Din partea mea, pe partea de audit, vreau să clarific și să dau asigurări Comisiei dumneavoastră că am fost foarte activi activăm de peste 10 ani în domeniul achizițiilor publice, raportăm uh, toate acțiunile noastre, atât pe partea preventivă, cât și pe partea de corectare. Pe partea preventivă, mă bucur că există o coordonare mai bună sub umbrela planului de acțiune al Comisiei pentru ca direcțiile generale să conlucreze, pentru că aceste implicații sunt mult mai mari decât pe partea de audit. Sunt de asemenea mândru de rezultatele pe care le-am obținut în ultimii 10 ani. Vă dau câteva exemple. Prin auditurile noastre și de, de, detectarea transpunerii greșite a regulilor. Am putut asigura conformitatea îmbunătățind sistemele din statele membre. Vă dau exemplul planului de acțiune din, pentru Grecia, începând cu 2003, unde am solicitat autorităților elene să schimbe radical felul în care implementau politica de coeziune cu o corecție financiară uriașă de mai mult de 500 de milioane în momentul respectiv. Același lucru în Spania. Am discutat deja uh, planul de acțiune pentru achiziții publice. Uh, din, începând cu 2004 am discutat aici despre toate acțiunile pe care le-am întreprins Uh, corecții legate de peste 1,5 miliarde de euro, acea problemă faimoasă a modificados care a fost uh, discutată aici la comisia dumneavoastră. În 2011, Spania a schimbat sistemul pentru a schimb, evita acest tip de erori. Aș dori să vă dau exemplul și planul de acțiune din Polonia, unde am discutat uh, unde am detectat probleme în 2005-2006 în ceea ce privește lucrările de infrastructură, care au dus la corectări de 2%, 2% în cadrul tuturor uh, fondurilor de coeziune. Vă dau aceste exemple pentru a vă arăta că suntem activi în statele membre în legătură cu aceste probleme și ne bucurăm că uh, acțiunile pe care le uh, întreprindem acum vom, vor îmbunătăți foarte multe aspecte și nu doar pe partea de audit. Domnul, domnul Gaier a avut o întrebare foarte concretă. Ce putem face pentru a opri plățile atunci când apar probleme? După cum știți, domnul director general de FA va veni în această dupămasă pentru a vă relata despre activitățile sale. Va repeta uh, politica strictă de încetare a plăților pentru, pe care o avem în vigoare atunci când detectăm deficiențe în implementare, uh, avem un instrument pentru a întrerupe imediat plățile și nu reluăm plățile până când nu avem uh, probe auditate că sistemul a fost remediat și că corecțiile au fost uh, aplicate și nu se mai pot repeta erorile din trecut avem o obligație de a evalua până la sfârșitul anului 2016 dacă aceste planuri de acțiune din statele membre vor fi implementate, dacă cadrul nu este um, în vigoare, Comisia va trebui să uh, suspende plățile. Avem un sistem foarte clar în acest sens și suntem uh, foarte hotărât să folosim aceste posibilități, însă până, acum, până atunci lucrăm cu statele membre, cu DigiGrow, pentru a îmbunătăți sistemele, pentru a ne asigura că aceste sisteme vor fi în vigoare până, în, până cel târziu în anul 2016. Mulțumesc, doamnă președinte. DigiGrowth, care răspunde de achizițiile publice, de cadru și de politici, salută acest raport special și munca domnului Win Owen și mm, munca domnului Bacitis. Aceste reguli de achiziții publice trebuie să fie uh, respectate în cheltuielile de coeziune. Avem nevoie de, o acțiune, de acțiuni mai robuste uh, dincolo de domeniul coeziunii și uh, dincolo de praguri. 2,3 mii de miliarde de euro 20% din PIB-ul european sunt uh, cheltuiți în fiecare an pe uh, achiziții publice. De aceea, o îmbunătățire a sistemului va avea un efect sistemic asupra acestor condiții și invers, un progres în domeniul achizițiilor publice va avea un efect pozitiv asupra politicilor de coeziune. Deci acest uh, cerc virtuos trebuie să fie susținut. Direcția Generală Growth cooperează foarte activ cu celelalte servicii ale Comisiei. Aceste politici vor continua și în lumina recomandările Curții de Conturi. Împărtășim evaluarea Curții de Conturi în legătură cu cauza erorilor. Aceste achiziții publice sunt efectuate deseori fără experiența necesară și este frapant să notăm că lipsa de profesionalism este identificată ca o mm, cauză majoră a erorilor, din chiar mai mare decât uh, corupția. Pentru a rezolva acest lucru, suntem conștienți de această provocare a profesionalizării și încercăm să, să ajutăm statele membre să își profesionalizeze uh, funcționarii. Avem strategii pentru a consolida sistemele de achiziții publice. Am identificat o serie de uh, provocări specifice pentru fiecare stat și lucrăm pentru a lua măsuri adaptate pentru fiecare stat. În 2000 și, bineînțeles, îndeplinirea condiționalităților ex ante pentru achiziții. Credem la Direcția Generală Growth că avem nevoie de date mai fiabile în legătură cu achizițiile publice, nu doar în legătură cu erorile identificate în cadrul auditurilor, ci date mai generale în legătură cu cheltuielile din statele membre. Așadar, avem în vedere acțiuni importante pentru a îmbunătăți adunarea datelor, colaționarea lor și exploatarea lor prin noul potențial al analizelor de date. Un minut pentru a, vă, pentru a face comentarii în legătură cu comentariile membrilor. aș răspunde domnului De Jong că noul cadru juridic care se transpune până în aprilie 2016 include o serie de măsuri pentru accesul IMM-urilor la achizițiile publice, pentru o serie de măsuri pe care, în care nu voi intra în detaliu, dar care sunt foarte semnificative. De asemenea, pentru prima dată în legislația comunitară există o noțiune comunitară a conflictului de interes care a fost inclusă în noua directivă și statele membre au o datorie, datorie să se asigure că autoritățile de contractare uh, detectează și remediază orice conflict, și elimine orice conflict de interes. Mi se pare un pas major înainte. În legătură cu comentariile domnului Soltes, în legătură cu faptul că achizițiile publice trebuie să fie consolidate și dincolo de praguri, este adevărat și acordăm o susținere sistemică pentru aceste sisteme de achiziții publice din statele membre. Vă mulțumesc foarte mult. And, uh, Mr. Owen, for a brief comment. Mulțumesc, domnule Owen. Doriți să mai faceți un comentariu scurt? Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să le mulțumesc deputaților pentru răspunsurile pozitive și Comisiei pentru clarificări. Domnul De Jong identifică pe bună dreptate importanța uh, IT-ului, accesul, mai ales pentru IMM-uri. Îmi pare rău că nu am acoperit în acest raport uh, așa numita formă simplificată. O să încerc să o aprofundez înainte să uh, vin pe data de 9 luna viitoare în comisia dumneavoastră. Domnul Soltes uh, are dreptate când cere Uh, întreabă despre monitorizare. Vom continua monitorizarea activităților statelor și comisiei și vom reveni la acest lucru în rapoartele succesive. Uh, vom avea și raportul anual uh, luna viitoare și m-aș mira dacă, din păcate, erorile mm, în achizițiile publice nu ar juca din nou un rol important în raportul anual al curții. În ceea ce privește contractele, Uh, în care se câștigă, în care câștigă companiile naționale. Uh, am fost interesat să-l ascult pe domnul Gaier, care a spus că s-a referit la uh, achizițiile publice în statele membre și um, la întrebarea cu privire la diferențele între statele membre, la alineatul 8 sunt niște proceduri unde Comisia poate ar vrea să privească lucrurile mai îndeaproape. De asemenea, uh, eu cred că atâta vreme cât sunt uh, aplicate în mod adecvat uh, normele, uh, noile directive privind achizițiile publice um, abordează parțial problema complexității, dar, într-adevăr, complexitatea rămâne o problemă. Um, da, aveți dreptate și când spuneți că e o chestiune de importanță economică majoră, e vorba de contracte care reprezintă aproximativ 20% din PIB-ul uh, european în domeniul achizițiilor publice, deci și uh, câștiguri de eficiență minore ar putea să aibă efecte semnificative. Salut cele spuse domnul Gal, domnul Cernețchi, care doresc un dialog um, continuu și noi ne-am bucurat să participăm în mod constructiv. Mă bucur că și Comisia mi-a cerut să mă alătur reuniunilor de monitorizare. E un semnal puternic um, din partea Comisiei și faptul că cele două comisare doresc să colaboreze foarte important. În ceea ce privește echilibrul, domnule Gaier, nu e adevărat că noi, uh, abor- noi propunem o abordare dură. Așa cum am explicat, legislația este foarte clară. Dacă condiționalitățile ex ante nu au fost îndeplinite până în 2016, atunci Comisia va trebui să întreprindă acțiuni. Acest lucru este corect și necesar. Comisia trebuie să utilizeze și stimulentele și sancțiunile pe care le are la dispoziție. Și în acest context, am fost interesat să aflu din partea Comisiei, dacă i-am înțeles corect, că au avut 12 state membre care nu îndeplineau condiționalitățile ex ante. Cred că au spus că trei dintre acestea au rezolvat problemele în mod satisfăcător. Aștept uh, să aflu cine sunt aceste state membre, cele trei state membre. Dar indiferent care ar fi, dacă astăzi 9 state membre din 12 încă nu au îndeplinit condiționalitățile ex ante, înseamnă că uh, o cantitate substanțială din cheltuielile europene sunt uh, periclitate. Deci vă încurajez să continuați activitatea și vom monitoriza progresele cu atenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balcitis, pentru un comentariu foarte scurt, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte scurt, într-adevăr. În ceea ce privește răspunsurile și propunerile comisiei de a discuta aceste chestiuni mai mult în domeniul uh, public, e clar, trebuie să trecem de la, de la vorbe la fapte. Raportul meu uh, va uh, fi corelat cu cu activitatea comisiei. Voi avea o pagină referitoare la activitatea comisiei în raportul meu și sper ca aceasta să fie luată în considerare. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Am să iau în considerare recomandările lor și, stimată doamnă președinte, ar trebui eventual să reflectăm asupra posibilității de a întocmi un document uh, detaliat anul viitor cu privire la funcționarea sistemului achizițiilor publice în general. Acest document uh, poate că ar putea să fie mai bine luat în considerare. Mulțumesc pentru acest raport uh, foarte interesant și pentru dezbatere. În orice caz vom monitoriza lucrurile și Comisia poate să ia aceasta ca pe o amenințare. Um, la punctul uh, următor uh, vreau să îl amânăm pentru că mai avem timp până pe 28 octombrie uh, până când trebuie depuse amendamente, astfel încât să putem trece la punctul 3. E vorba de un schimb de opinii. Doamnă Gresle, vreau doar să vă spun că este foarte nepoliticos să mă lăsați să aștept 15 minute fără măcar să vorbiți cu mine. Mă bucur. Uh, nu este responsabilă pentru controlul timpului, ci pentru controlul bugetar. Mă supără această situație și vreau să vă spun vă mulțumesc uh, și vă doresc mult succes uh, Uh, în activitatea dumneavoastră. Da, am luat notă, domnule Gigol, dar uh, în momentul de față suntem presați de timp și de aceea vom amâna acest punct uh, pentru un moment când avem mai mult timp pentru această dezbatere, pentru că astăzi vom avea oaspeți și de la Bay, de la Luxemburg, deci este foarte clar că suntem sub presiunea timpului și um, eurodeputații Uh, bun, um, se anunță, iau cuvântul, uh, nu pot să controlez întotdeauna cât timp vorbește fiecare, um, dar uh, a fost un subiect totuși important, achizițiile publice. Deci trecem acum la descărcarea de gestiune pentru Parlamentul European și salut pe secretarul general și salut, salut de asemenea pe domnul Parnio, care este raportor. Vă rog. Voilà. Je <laughs> n'ai pas le bouton. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire. Doamnă președintă, domnule secretar general, Doresc să vă mulțumesc, domnule secretar general, pentru documentul pe care ni l-ați transmis ca răspuns la uh, rezoluția de descărcare de gestiune pe care Parlamentul a adoptat-o pe 29 aprilie anul trecut și în legătură cu care am fost numit raportor. Trebuie să menționez că este important să specificăm că Parlamentul a acceptat anumite constrângeri bugetare în ce privește reducerea cheltuielilor uh, de deplasare a deputaților. Am realizat uh, economii substanțiale, de asemenea 25 de milioane de euro s-au economisit uh, prin o diminuare a activității de traduceri și de interpretare asemenea, au fost uh, înregistrate alte milioane economii prin domeni, uh, diverse domenii transmisii video 53, uh, de la 53.000 la 40.000 de euro de pildă. Asta înțelegem uh, să tratăm cu responsabilitate constrângerile bugetare și aș vrea să formulez câteva observații care se referă la uh, domeniile în care eficacitatea gestionării banului public poate fi ameliorată. De pildă, uh, ce privește Casa de Istorie Europa. Europeană. Susținem acest proiect, dar uh, va costa mai puțin decât prevăzut, pentru că bugetul total pentru perioada uh, um, um, scade de la 56 de milioane de euro la 51 de milioane de euro. Dar um, trebuie să fie exploatate toate sursele posibile pentru că aici această um, casă a istoriei europene va trebui la un moment dat să um, poată fi deschisă. Colaborăm cu autoritățile belgiene în acest sens. Iar Parlamentul European uh, a abordat autoritățile uh, belgiene și uh, orașul Bruxelles își asumă un rol important în ce privește Uh, animarea vieții culturale din Bruxelles prin deschiderea acestei uh, case uh, de, a istoriei europene. Deci trebuie să existe și s-a stabilit un acord interinstituțional cu Comisia Europeană, dar poate și cu diverse state membre în acest domeniu, pentru că trebuie să creăm sinergii suplimentare, ele sunt posibile. O, o observație în legătură cu uh, prestatorii de eh, servicii publice eh, s-au eh, registrat 506 contracte. Ehm, aici este vorba de 12 milioane de euro afectate. Pentru 2013, prestatorii de servicii externi ehm, au permis de asemenea reduceri. S-a efectuat un studiu în ce privește modul în care bugetul european uh, a fost administrat uh, și aici avem o valoare de 500 de milioane de euro. Deci aș vrea să uh, vă întreb cum vedeți dumneavoastră repartizarea sarcinilor între experți interni și experți externi de asemenea, uh, modul în care bărbații și femeile sunt uh, uh, repartizate în funcții de răspundere, pentru că femeile reprezintă doar 34% de pildă în funcțiile de director. Deci, în ce privește uh, situația la nivelul 2013, din 13 posturi de conducere, o singură femeie um, a fost repartizată pentru unul din aceste posturi. Deci noi ne dorim ca, de fapt, paritatea să uh, corespundă și raportului din societatea europeană. Deci, probabil că uh, ați aflat aflat că în raportul meu din 29 aprilie am solicitat o uh, intensificare a controalelor uh, locale care trebuie să uh, fie efectuate. Pentru că aici este vorba, uh, cum uh, afirmați și dumneavoastră, de o decizie politică. Uh, deci, în cadrul Comisiei de Control Bugetar pentru bugetul 2016, eh, trebuie ca aceste disparități să Uh, nu mai existe, mai ales uh, cele care au o tentă politică. Iar în ce privește uh, plățile pentru grupurile de vizitatori au fost furnizați și bani lichizi. Eu cred că putem să recurgem într-un procentaj mai mare la viramente bancare pentru aceste grupuri și în felul acesta putem evita uh, eventuale uh, manipulări ale acestor bani sau să existe uh, nereguli juridice. Acesta doream să vă spun. Uh, doamnă secretar general și aștept răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumim și administrației Parlamentului pentru că există explicații pe foarte multe pagini și salut și pe auditorul intern al Parlamentului, domnul Galvin. Avem o preocupare comună în ce privește plățile cash pentru vizitatori și am constatat că acest uh, punct uh, din toate recomandările făcute este încă uh, deschis. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie poate să mă refer la unele evoluții generale care, uh, uh, cu care ne-am confruntat și în ultimele uh, săptămâni și luni și după aceea mă voi referi la câteva întrebări specifice ale raportorului și președintei comisiei. Poate că va exista și o dezbatere în legătură cu câteva subiecte care ne-au interesat în mod special și dintre care unele au fost menționate. În ce privește problemele de securitate, mie mi se pare că este foarte pozitiv faptul că statul belgian acum se angajează într-un nivel mult mai ridicat decât s-a întâmplat în anii trecuți, pentru că am avut marea uh, Uh, grijă că uh, la uh, ca urmare a crizelor acute care au existat aici în Belgia. Am putut colabora mai bine cu statul belgian pentru ca incidente să nu se mai producă. Există un angajament mai mare, o acceptanță mai mare de a garanta acestui Parlament o un grad de securitate mai mare, vor exista și uh, Uh, gardieni înarmați, uh, vom avea noi o contribuție financiară din acest punct de vedere, dar sperăm ca în felul acesta gradul de securitate să fie gândit la un nivel superior și se pare că guvernul belgian dorește să mențină acest nivel și în afara unor situații de criză acută, ceea ce constituie o îmbunătățire. Pot să adaug că a fost o întrebare formulată în raportul dumneavoastră și că prezidiul a decis că prețurile foarte favorabile pentru offsetting-ul de bioxid de carbon Acum toate uh, autoturismele la dispoziția parlamentarilor să uh, poată să uh, fie uh, modificate în acest sens. Deci, în felul acesta uh, vom încerca să ajustăm uh, emisiile de bioxid de carbon, pentru că folosim, de fapt, un moment prielnic din acest punct de vedere. Acest operațiune de offsetting este mult mai convenabilă în clipa de față. În ce privește ghișeul unic, dorim să uh, realizăm un sondaj uh, printre deputați în legătură cu gradul de satisfacție al clienților. Uh, numărul prealabil demonstrează că există un grad de satisfacție de 93%, dacă această cifră se va confirma vom putea constata că acest ghișeu unic a fost o inițiativă favorabilă și uh, nu mai trebuie deputații să știe exact cine anume din administrație are ce tip de competențe, pentru că uh, Acum este răspunderea administrației să reglementeze eh, aceste tipuri de clarificări. În ce privește întrebarea clară legată de plățile cash către vizitatori, Președinta, uh, pe drept uh, cuvânt, a spus că este uh, în singura problemă rămasă critică în cadrul auditului intern. Eu am făcut recent o propunere care este încă discutată și anume de a desfința acest tip de plăți cash, pentru că volumul lor era de 16 milioane de euro. În acest domeniu, deci noi aveam cheltuieli de 16 milioane de euro care pot să rămână în caz particular de 10.000 de euro, 15.000 de euro, deci sume destul de mari și nu cred că sunt adecvate situației actuale. Eh, cred că nu va trebui să mai procedăm astfel pe viitor. Între timp există și eh, îmbunătățiri în formula de transfer bancar, deci este foarte posibil eh, ca aceste plăți până pe viitor să fie efectuate prin transfer bancar. Raportorul a făcut o trimitere conform cărora costurile pentru construcția Casei Istoriei Europene se află în clipa de față cu 2 milioane de euro sub uh, costurile estimate inițial. În cadrul unor proiecte de construcție foarte rar se întâmplă ca până la urmă costurile finale să fie mai mici decât sumele estimate inițial. Deci, uh, în clipa de față, considerăm că vom putea face o economie față de volumul autorizat. În ce privește cantinele, ce subiect a fost de asemenea adesea evocat în Comisia pentru Control Bugetar, există acum un nou furnizor din anul 2016 ne dorim o mai mare concurență și vor exista la nivelul 0-2 mici restaurante, astfel că treptat să existe o concurență între eh, diversi administratori de cantină și restaurante. Și poate un ultim element la care doresc să mă refer înainte de a răspunde la câteva întrebări concrete ale raportorului, o decizie a prezidiului din luna iulie, care încă nu a făcut obiectul procedurii de descărcare de gestiune. Prezidiul, la propunerea mea, a decis ca uh, în ce privește extinderea clădirii Conrad Adenauer de la Luxemburg, să renunțăm la renovarea vechii clădiri, situația să fie reevaluată la începutul următoarei perioade legislative, pentru că asta ar putea să ducă la o reducere a costurilor de 67 de milioane de euro. De ce facem asta? Pentru că dorim să ne străduim ca și numărul colaboratorilor din uh, noua clădire să poată fi uh, cazat în totalitate. Deci, în ce privește noua legislatură, ne vom gândi de asemenea la necesarul de personal pe termen mediu și pe termen lung, pentru că s-ar putea să ne ajungă cele două noi clădiri pentru plasarea tuturor uh, lucrătorilor acolo, așa că uh, acești 67 de milioane de euro probabil că pe termen lung nu vor mai fi necesari. Dar asta depinde, sigur, dacă pe termen mediu uh, vom uh, uh, obține noi proiecte de extindere, pentru că atunci când apare o extindere, recrutăm de obicei 120 de Um, noi angajați care sunt uh, până la urmă repartizați să acționeze la Luxemburg. Um, există serviciul de traduceri, uh, urmează ca pentru fiecare limbă să fie recrutați încă 50 de um, traducători, uh, dar și în domeniul informa politicienilor și ai celor care urmează să lucreze în administrație vor avea loc uh, măriri de personal în măsura în care vor deveni necesari. În ce privește uh, câteva întrebări specifice ale raportorului care încă nu au primit răspuns, uh, înainte de toate doresc să mulțumesc raportorului pentru buna colaborare, că, pentru excepționala colaborare. Iar în ce privește Casa Istoriei Europene, Posibilitatea unei participări a statului belgian uh, a fost uh, uh, invocată într-o fază inițială de pregătire, înainte de a se lua deciziile actuale de către prezidiu, că până la urmă statul belgian în acest context a refuzat să mai participe. Am avut negocieri care au eșuat, după aceea Hartgert Pöttering a reluat cooperarea, dar pentru că nu a existat o cooperare, prezidiul a decis să ne descurcăm singuri. Și ne bucură faptul că și Comisia Europeană, chiar dacă într-o măsură limitată dorește totuși să eh, participe la aceste costuri, este vorba de 800.000 de mii de euro din partea Comisiei, iar această casă va fi deschisă șapte zile din șapte pentru vizitatori, ceea ce este o evoluție pozitivă. Statul belgian, însă, cum spuneam, um, a afirmat că nu va participa la finanțarea acestui proiect. În ce privește procedurile excepționale, pot să spun că uh, ele sunt prevăzute în uh, regulamentul financiar. Acest 93% uh, sunt uh, procentajul indicat, dar uh, există în toate acordurile mai puțin de 10% sunt verificate de către forumul care se numește Forum Marșe Public. În verificarea bugetului nu au apărut probleme specifice în aceste proiecte, totuși dorim să ne străduim ca aceste uh, procentaje să rămână cât mai scăzute cu putință. Raportorul s-a referit și la problema studiilor externe. Avem acum o repartizare a sarcinilor care prevede ca serviciul de cercetare al deputaților să dezvolte produse pentru anumiți uh, eurodeputați care um, nu sunt experți în dosarul respectiv, dar care de asemenea trebuie să aibă posibilitatea să se informeze cuprinzător. Deci uh, să ia decizii în grupul politic, să ia decizii în plen, uh, să explice cetățeanului un anume dosar sau să le explicați mass media. De aceea, produsele pe care eh, Departamentul eh, de Politici eh, le elaborează sunt de altă natură, sunt mai ample, mai detaliate și se adresează experților din comisii, raportorilor, raportorilor din umbră, de aceea și costă mai mult. Dar bineînțeles că vom observa și pe viitor această repartizare a sarcinilor Eh, de asemenea, în ce privește eh, serviciul științific, eh, vom verifica dacă în practică această repartizare a sarcinilor se dovedește a fi una corectă sau dacă necesită corecturi. În ce privește repartizarea echilibrată de gen, dacă dumneavoastră ați menționat anul 2013, dar dacă privim lucrurile pe termen mai lung, am putea să spunem că înainte de anul 2004, sau, um, altfel spus, în anul 2003, nu am avut nici o femeie pe poziție de director general. În 2004 a fost prima uh, femeie director general, iar astăzi avem patru femei director general, deci asta înseamnă cam o treime. Cea de-a patra uh, Uh, are uh, deocamdată o poziție tranzitorie, dar uh, va candida pentru a fi definitivată pe post. Deci spun acest lucru pentru că sigur că trebuie să mai existe și o încurajare din afară pentru a exista în continuare sensibilitate pentru acest subiect și dincolo de această o trăime să reușim să îmbunătățim lucrurile. Dar există și sectorial progrese. Cu câțiva ani în urmă, în serviciul juridic nu exista niciun șef de serviciu uh, femeie. Între timp, avem aproape 50% uh, șef de servicii femei în serviciul juridic. Când am preluat eu acest mandat, nu a existat nici un fel de șefă de secție la uh, Direcția Generală pentru Relații Externe. Ă, acum ă, ă, o, aproximativ o treime sunt femei. În domeniul administrației și activității pentru construcții, care este dominat de ingineri și arhitecți, aici, tradițional, nu au existat femei cu funcții de conducere. În clipa de față avem o directoare general, generală, deci Argumentul meu este că s-au făcut progrese, bineînțeles că uh, trebuie să continuăm, dar important este că nu există nici un sector în Parlamentul European care să rămână strict dominat de bărbați, în serviciul juridic, în direcția generală servicii uh, relații externe și în direcția generală uh, clădiri și logistică există femei. V-ați referit și la numărul asistenților, inclusiv al asistenților pe plan local. Din primăvară există o discuție la nivelul prezidiului care a fost stimulată și de către eh, Comisia pentru Bugete și eu am eh, propus în ultima ședință a prezidiului și eh, o evoluție în acest sens, dar până acum nu s-a luat nicio decizie. Important va fi să existe o, uh, un nivel minim al mijloacelor uh, financiare pentru asistenții acreditați. A fost de asemenea identificată problema că în câteva state membre în care salariile medii sunt foarte scăzute, uh, regulile noastre interne au dus uh, la situația din Polonia și România în care deputații să spună pentru că uh, eu nu pot uh, să dau decât salarii mici, dar uh, voi recurge în felul acesta la un număr mai mare de asistenți. Acum, noi ne-am dorit ca numărul asistenților locali să fie mai mic, dar să fie mai înalt calificați. În baza regulilor noastre, însă, acest lucru a fost destul de greu de impus Va exista însă o marjă de acțiune mai mare pentru deputații din țările în care salariile medii sunt uh, mai mici să-i plătească pe asistenții locali mai bine. Deci nu uh, vom uh, mai vedea această recrutare în masă în anumite state membre, dar recurgerea la un număr mai mic de asistenți care să uh, beneficieze de salarii mai mari. Din acest punct de vedere există un consens și la nivelul prezidiului, deci eu cred că înainte de finalul acestui an vom rezolva această problemă. În ceea ce privește viramentele bancare, deja m-am exprimat pe acest subiect, s-a făcut propunerea. Cred că această situație nu este um, viabilă, nu poate fi reprezentată în fața publicului. Am făcut deja o propunere în birou acum câțiva ani, dar atunci nu a fost majoritate. Deci cred, sper ca biroul să accepte acum această propunere. Mulțumesc. Există o serie întreagă de persoane care doresc să intervină și sper că colegii vor fi disciplinați pentru că dacă nu va trebui totuși să impun un timp de vorbire, începe doamna Iala Sender. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte, mulțumim secretarului general pentru prezența sa aici, pentru continuarea dialogului început în trecut. Îi mulțumesc că vine poate cu un an întârziere, dar cel puțin am cred că a răspuns la toate răspunsurile, a venit cu toate răspunsurile la întrebările care nu avuseseră răspuns anterior. Este adevărat că, adevărat că în anumite cazuri am avea nevoie de mai multe informații și eu voi continua să solicit aceste informații. Eu sunt conștient că nu dumneavoastră ați redactat acest aceste răspunsuri, însă cine le-a redactat uh, uh, ar trebui să fie mai atent pentru că apare la un moment dat o glumă. Uh, cred că răspunsurile către europarlamentari nu reprezintă o glumă. Așadar, în ceea ce privește această faimoasă Strategic Execution Framework, nu cred că mi se pare credibil că utilizarea acestei, acestui cadru uh, nu, nu a avut niciun cost, că a costat doar 25 de euro să, cum, să cumpere cartea. Pentru că toată lumea știm, știm că au existat costuri. Nu iau această glumă în serios, dar uh, poate cineva din serviciul dumneavoastră ar putea să fie mai serios în răspunsurile pe care le acordă eurodeputaților pentru că ă, după aceea se spune că exist, au exist, existat costuri, dar nu, dar nu se evidențiază care au fost aceste costuri. Se vorbește de anumiți experți, după aceea ă, anumiți directori generali care au venit și au plecat Dumneavoastră sunteți foarte riguros și vă mulțumesc că sunteți riguros, însă vă solicit ca în viitor serviciile dumneavoastră să evalueze cât a costat toată această strategie eșuată pentru a ști câți bani am pierdut, de fapt. În legătură cu asistenția, am avut o mică problemă, dumneavoastră o cunoașteți, atunci când noi, din motive strategice, Uh, am, avansat data alegerilor în 2014 cu o lună, ceea ce a generat o serie de prejudicii pentru asistenți care nu uh, erau prevăzute și care au făcut obiectul unei reclamații. Răspunsurile dumneavoastră nu sunt suficient de satisfăcătoare, așadar aș dori ca cineva să uh, ne uh, răspundă puțin mai fiabil pentru a se respecta aceste drepturi ale asistenților atunci când luăm asemenea decizii uh, pentru a se ține mai mult cont de aceste drepturi în viitor. În ceea ce privește limbile. Da? Înțelegeți? În ceea ce privește costurile de călătorie și cursurile de limbă, ar fi foarte important să existe posibilitatea de adaptare. Eu înțeleg că această casă, eu înțeleg că există angajații casei, angajații Parlamentului, trebuie să lucreze, însă Însă asistenții noștri au orare diferite uh, în statele membre se lucrează seara, însă aici, până în, în, aici, în general, terminăm la șase și jumătate. Aceste reuniuni se pot prelungi până mai târziu, așadar, este foarte bine ca într-un dialog cu reprezentanții am putea să avem uh, aceste mențiuni legătură cu cursurile de limbă, Uh, și uh, fondurile pentru călătorii și așa mai departe. Văd o evoluție îngrijorătoare, un puțin ca și acest cadru de executare strategică. La început uh, este un lucru care poate pare pozitiv. IPRS pe care l-am susținut la început pentru că vroiam să avem o relație bună și mi se părea util, însă acum mi se pare că s-a uh, a crescut foarte mult acest centru de cercetare. Noi aici avem dosare, rapoarte, muncă parlamentară. Și le-am spus responsabililor ca în loc să îmbunătă, că în loc să bunătățească activitatea parlamentară, vedem că din ce în ce mai mult sunt uh, se realizează tot felul de studii care sunt doar studii, studii la cerere care se fac. Uh, am văzut tot felul, tot felul de studii extrem de curioase. Așadar, rapoartele noastre nu au rigurozitatea uh, acestor studii pentru că nu pentru că personalul pe acestui centru de cercetări crește pe zi ce trece însă în același timp nu se susține suficient munca noastră legislativă. Așadar, uh, vom mai discuta despre aceste lucruri în follow-up-ul pentru descărcarea de buget uh, ulterioară. Domnul Piper. Ja, danke schön. Um... Mulțumesc. În primul rând, ce ați vorbit, ce ați spus despre reducerea costurilor de, costurilor de călătorie, reducerea costurilor Europar TV, Uh, în domeniul cantinelor. Văd că se fac niște lucruri um, uh, în ceea ce privește cantinele și noi operatori acestora, mai ales asistenții și stagiarii, se plâng că sunt prețuri astronomice și sunt de acord cu ei. Deci ceva nu, nu e în regulă acolo. Poate că ar trebui să vorbim încă o dată cu noul operator, să întrebăm dacă toate aceste modificări chiar sunt necesare. Am a doua întrebare referitoare la securitate. S-au făcut, uh, s-au luat niște măsuri, uh, cooperarea cu poliția uh, belgiană, într-adevăr, ne liniștesc măsurile suplimentare, însă, pe de altă parte, în fiecare zi văd acest garaj alternativ unde noi am cerut niște lucruri care nu au fost luate în considerare și anume e nevoie de niște măsuri mai bune. Um, acest garaj uh, subteran uh, trebuie abordat într-un mod mai serios. Da, Casa Istoriei Europene mă bucur într-adevăr că au uh, că costurile de fapt sunt mai mici decât devizul, dar poate devizul inițial era de fapt mult prea ridicat. Uh, Există um, termen de comparație la nivel um, național, să spunem, muzee naționale care au un volum um, uh, au un volum de muncă asemănător. Mie mi se pare că 66 de uh, milioane, respectiv 64 uh, de milioane, oricum sunt sume mult prea mari. Și cea de-a patra chestiune care se referă la CV-urile eurodeputaților care nu sunt în continuare, din păcate, disponibile online pe pagina Parlamentului. Deja în 2013, la discuție de monitorizare, am fost asigurați că ele vor fi disponibile. Ultimul deadline a fost în februarie, deci ar trebui să fie deja pe site, dar nu sunt încă. Și eu cred că oamenii trebuie să poată să uh, Um, bun, eurodeputaților li se poate cere să își actualizeze CV-urile astfel încât să poată fi încărcate pe site. E nevoie de mai multă mișcare în acest domeniu. Apoi, uh, plățile în numerar mi-am notat, dar uh, am înțeles că soluția a fost găsită. Ce n-am înțeles și poate că ați putea să um, explicați mai bine care e situația cu compensarea carbonului de către eurodeputați, ce se măsoară acolo, uh, E vorba de ce anume? De profilul, uh, de um, automobilului, de distanță, de, sau e vorba de parametrii personali? Uh, despre ce e vorba? Și o altă, o ultimă observație. Evaluarea de impact. E o nouă sarcină pentru serviciile noastre în Departamentul de Politici și noua direcție generală care a fost înființată, vreau să subliniez că salut acest lucru cu mare căldură și cred că avem capacități mult prea reduse pentru a putea face aceste lucruri pe viitor într-un mod responsabil, dat fiind contextul noului acord interinstituțional în care și Comisia ne promite o mai bună implicare deci aici nu cred că trebuie să facem uh, economii foarte mult. Acesta este un punct unde trebuie să uh, facem o extindere mai degrabă. Deci acestea sunt întrebările pe care mi le-am notat. Mulțumesc. Urmează domnul De Jong acum. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Încerc să fiu succint. Nu fac comentarii asupra tuturor uh, părților din uh, răspuns pentru că am primit informații foarte bune, dar Vreau să spun că în anumite domenii, da, văd că se fac progrese în fiecare an. Mă concentrez asupra câteva observații mai critice și asupra câteva întrebări. În primul rând, la pagina 10, în răspunsuri referitoare la um, Act React, sloganul acesta, știu că vrem mai multe informații, dar vreau să vă avertizez că în acest răspuns observ și și mai jos pe pagină văd că Secretariatul Parlamentului uh, privește acest slogan ca pe o marcă înregistrată sau dorește să privească ca pe o marcă de înregistrată sau ca pe o marcă companiei corporate brand. Noi reprezentăm aici cetățenii europeni, deci cred că dacă începem acum un proces de branding și de identitate corporatistă, distanța dintre oameni și Parlament nu va face decât să crească. Deci nu înțeleg, că e o evaluare bună, dar nu cred că abordarea e bună. Și celelalte observații se referă mai ales la transparență și integritate. Pentru că dacă ne uităm pe pagina 23 a răspunsurilor, mai ales uh, în ceea ce privește dezbaterile uh, publice, uh, se spune că Um, nu putem să avem o bază de date publică referitoare la um, alocațiile și activitățile membrilor și nu cred că e adevărat că nu se poate, pentru că atunci când am senzația că trebuie să se discute ceva în birou, secretarul general întotdeauna se implică. Deci vreau să-l întreb pe domnul Vele. De ce nu spuneți în fața biroului faptul că această chestiune a fost dezbătută în Comisia pentru Control Bugetar și dacă biroul ar vota pentru o bază de date centralizată a tuturor activităților eurodeputaților, ce ar însemna asta și apoi biroul poate să ia o decizie. Dacă nu, vom cere reprezentantului nostru în birou să uh, Uh, menționeze acest subiect și apoi merge din nou la dumneavoastră pentru pregătire și se pierde timp. Deci noi exprimăm această dorință și sper că secretariatul poate să preia această cerere și să o prezinte în cadrul biroului. Același lucru se referă la răspuns, uh, responsabilitatea și răspunderea cu privire la cheltuieli. E o chestiune care revine din nou și din nou. Știm că dacă vrem să controlăm totul, bun, e foarte greu, dar se poate face un control prin eșantionare, într-un mod mai uh, eficient sau poate pot fi controlate, verificate doar cheltuielile mari. Deci aș vrea să trecem de la o abordare de tip da-nu la una mai practică și cred că mulți cetățeni din Europa ar prefera un o astfel de măsură decât uh, o marcă înregistrată a sloganului Parlamentului. Și o ultimă observație foarte importantă care se referă la cei care denunță neregulile. Și văd că normele interne pe care Parlamentul ar fi trebuit deja să le aibă, conform statutului, și în intergrupul privind transparența Um, co colegul meu, Benedict uh, Șarf, a scris o scrisoare în numele grupului nostru. Dorim să se accelereze acest proces, astfel încât să avem niște norme interne care sunt importante și pentru comisia noastră. Și dacă biroul uh, este singurul organism care analizează aceste norme, cum putem noi, Comisia pentru Control Bugetar, care are un interes uh, important față de cei care denunță neregulile întotdeauna când e vorba de bani europeni, cum putem continua discuția? Trebuie neapărat să ne adresăm uh, reprezentantului nostru în birou sau există o altă modalitate prin care biroul să ne implice, poate prin un uh, expert din comisia noastră. En uh, ik wil ook de secretaris-generaal bedanken voor. Domnul Gerbrandi, mulțumesc. Vreau să mulțumesc secretarului general pentru contribuții la această dezbatere, cu toate că eu cred în continuare că președintele Parlamentului ar trebui să fie responsabil de aceste chestiuni, pentru că decizie politică referitoare la buget. Deci e ridicol că Parlamentul European nu discută bugetul, nu discută bugetul la nivel european. Mă bucur că avem principii uh, frumoase și că ele sunt și accesibile din punct de vedere financiar. Nu mă surprinde um, că un uh, funcționar uh, german se ocupa atât de bine de, de bani. Comisia noastră a întocmit o rezoluție foarte clară în calitate de comisie pentru control bugetar. Am spus că dorim o raportare obligatorie anuală în fața membrilor din păcate, această rezoluție a fost tratată într-un mod foarte ciudat în plenară. PP-ul și SD-ul au lansat amendamente asupra unui singur uh, aliniat, ceea ce au dreptul să facă. Apoi, domnul Schulz a decis că alte aliniate ale aceluiași text vor uh, deveni caduce și noi n-am înțeles, am fost absolut uimiți de această acțiune, intervenția domnului Schulz uh, și contrară normelor. Ce nu reușim să înțelegem absolut deloc este faptul că um, președintele face obiectul descărcării de gestiune, dar totuși el are ultimul cuvânt de spus, ceea ce nu poate să fie corect. Um, aceste dezbateri ne arată cât de sensibil este subiectul uh, cheltuielilor și e normal să fie sensibil dacă ne uităm la alegerile trecute, alegerile de anul trecut, de exemplu, în uh, țările de jos, în țara mea, n-am avut o dezbatere firească privind Parlamentul European um, și toate scandalurile financiare referitoare la cheltuieli uh, au uh, îngreunat această dezbatere. Și dacă vrem să facem ordine, asta e primul lucru pe care trebuie să-l facem, să fim mai transparenți în ceea ce privește cheltuielile noastre. Deci să fim proactivi, să nu fim doar obiectul pasiv al unor critici. Deci este un subiect foarte delicat. Și acum, citind uh, răspunsurile domnului Vele la întrebările adresate și la rezoluția pe care am adoptat-o în cele din urmă, mă găsesc oarecum surprins. Pentru că, așa cum a spus și colegul de Young, spune că 40 până la 75 uh, noi angajați ar trebui să fie mm, însărcinați cu controlarea noilor indemnizații. Și m-am gândit la acest lucru, să spunem. Să luăm exemplul limitelor de viteză pe care le avem pentru Europa. Dacă adaptăm această legi, logică, spune că nu, nu poate să fie pus în aplicare acest lucru pentru că ar trebui să fie un uh, polițist pe fiecare stradă um, ca să verifice limita de viteză. Dar nu spunem acest lucru, domnule Vele. Avem o abordare tehnologizată, avem uh, um, verificările poliției din loc în loc și avem uh, de asemenea camere. Deci uh, persoanele, majoritatea persoanelor respectă limita de viteză. Putem să facem exact același lucru și aici. În momentul în care noi știm că vom fi trași la răspundere pentru cheltuielile noastre, știm că vor fi um, verificări uh, punctuale uh, făcute de servicii, cred că acest lucru ar contribui foarte mult la creșterea transparenței în uh, acest Parlament, contribuind deci la credibilitatea Parlamentului European. Eu nu cred că Uh, ar trebui angajat uh, o, nici măcar un om suplimentar. Dacă îmi permiteți o observație personală, și eu sunt um, indignată în fiecare an uh, cum putem să ne lăsăm noi mandatul în mâinile funcționarilor. Și trebuie să vă spun că numai peste cadavrul meu. Um, domnul Iar acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule secretar general, vreau să vă mulțumesc pentru informațiile detaliate pe care le-ați oferit și mulțumesc și domnului Parniu pentru munca sa. S-au pus multe întrebări deja, vreau doar să uh, adaug și eu câteva întrebări uh, suplimentare și să atrag atenția asupra câteva aspecte. În primul rând, compensarea dioxidului de carbon. Uh, Mă bucur mult că uh, inițiativa EMAS a Comisiei uh, ENVI a fost uh, luată anul trecut pentru a găsi um, o modalitate de a introduce norme cu privire la compensarea carbonului în Parlamentul European. Uh, Eh, dar ce ar trebui să însemne această compensare? Ce ar trebui să măsoare acest eh, exercițiu? Deci o compensare a dioxidului de carbon în timpul călătorilor. La asta se referă. Întrebarea este, oare putem să facem o compensare 100% a dioxidului de carbon, incluzând deci și Uh, călătoriile asistenților și angajaților și ce fonduri ne stau la dispoziție pentru finanțarea compensării. De unde vin aceste fonduri? Din uh, indemnizația pentru cheltuieli uh, generale sau din uh, linia bugetară um, pentru salarii? Care sunt normele? Ar trebui cât mai repede să primim o orientare detaliată referitoare la modul în care trebuie să se desfășoare în practică această încercare de compensare, pentru că înainte de reuniunea de la Paris e important ca Parlamentul European să dea un exemplu în domeniul compensării dioxidului de carbon. Apoi, un al doilea subiect, indemnizația pentru cheltuieli generale. Domnul uh, Herbrandi a descrisă deja modul în care a fost tratată rezoluția în aprilie. A fost o procedură bizară și nu a, din punctul meu de vedere, nu corespunde dispozițiilor Parlamentului. Ne vom adresa și ombudsmanului pe acest subiect, dar asta e doar o paranteză. Vreau um, să ni se prezinte o propunere referitoare la modul în care se poate, face, se poate crește gradul de transparență cu privire la această alocație. Când putem să așteptăm o propunere din partea biroului? Punctul al treilea. Domnul De Jong a făcut deja trimitere la normele interne pentru protecția celor care denunță neregulile. Noi ne-am adresat deja biroului cu o scrisoare spunând că e foarte important să fie adoptate norme foarte clare pentru protecția acestor persoane, pentru că dacă nu, atunci nu vom putea să intensificăm lupta împotriva corupției. Cel de-al patrulea punct, achizițiile publice ecologice. Și problema cantinei a fost deja menționată de mai mulți colegi și aici a trebuit să fie aplicate norme ecologice în domeniul, uh, în procesul de achiziție, pentru că rezultatele sunt uh, uneori îndoielnice. Meniul uh, vegetarian este cel mai scump, ceea ce nu va încuraja oamenii să se hrănească în mod sănătos alegând un meniu vegetarian. Adesea văd că sunt uh, oferite la, spre cumpărare uh, alimente uh, semi-preparate sau um, ambalate, ceea ce din nou mi se pare sănătos. Și domnul De Jong a mai menționat un subiect Um, mă bucur că am făcut progrese în domeniul uh, egalității de gen. Domnule secretar, domnul secretar general a spus că e foarte bine dacă este exercitată presiune din afară și vom face acest lucru în continuare pentru că obiectivul nostru este de a ajunge la paritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Bun. Am terminat cu grupurile politice și acum am să fiu foarte strictă cu timpul de vorbire, cel mult două minute. Urmează domnul Liberațchi. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte. Nu sunt de acord cu domnul Gerbrand în legătură cu rolul președintelui Parlamentului, fie că este vorba de domnul Schulz sau oricine altcineva. Domnul Gerbrandi este aici eh, de suficient de mult timp încât să știe despre ce este vorba. În ceea ce privește plata pentru uh, asistenții locali, să fie foarte clar, în România uh, salariul maxim este 700 de euro pentru uh, un asistent, în Luxemburg este de 14 ori mai mare. În Danemarca este de 12 ori mai mare. Unde este principiul plății egale pentru muncă egală? Aceste praguri aceste plafoane nu sunt conforme cu uh, regulile europene, așadar vă rog să nu vă surprindă că un asistent din Polonia sau din România ar putea să câștige mai puțin și de aceea aș putea să angajez de 10 ori mai mulți asistenți. Următorul lucru, plățile în numerar pentru vizitatori. Dacă sugerați că un grup de pensionari din Polonia sau din Lituania care au o pensie lunară de 400-500 de euro, dacă plătim grupului 10.000 de euro să meargă la restaurant sau la hotel, liderul acestui grup va trebui să plătească pentru acest pensionar. însă acești lideri ai grupurilor nu vor da banii mai departe. În Polonia este o obligație de a înregistra plățile numerar mm, și ca acestea să fie tratate prin bănci. Atunci liderul grupului ar putea să întrebe de unde vine ace- această sumă. Nu este o alternativă realistă de a avea transferuri bancare pentru că ar putea apărea suspiciuni. Nu este vorba aici doar de Belgia, Olanda și Franța, vrem să avem vizitatori și din alte state membre și trebuie să găsim o uh, soluție realistă și alternativa pe care o propuneți nu este o uh, alternativă. Domnul Balcitis, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Eu vreau să mă refer la problema cantinei, a restaurantelor. Uh, poate că uh, nu uh, se resimt chiar așa la deputați modificările, nici în ce privește prețurile. Iar modificările despre care a vorbit domnul Liberațchi, da, în calitate de deputați trebuie să fim foarte responsabili în ce privește cheltuirea banilor dar uh, cred că formula de astăzi funcționează destul de bine. Domnul Štihovski. Vážená paní před, uh, uh, předsednice, já jsem byl urážet. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost puțin supărat că nu mi-ați dat cuvântul înainte, dar multe lucruri deja au fost spuse Mă surprinde în continuare că discutăm despre restaurante în Parlamentul European, dar poate este o diferență culturală. m-aș alătura solicitării dumneavoastră ca uh, produsele echitabile să fie disponibile, însă acestea ar fi doar un lucru în plus pentru a ajunge la probleme fundamentale. Domnule Vele, sunteți un manager foarte bun, vă admir, dar poate că ar trebui să discutăm aici doar despre gestiunea economică. există unele reguli care se aplică. Documentele trebuie să fie publice și în Republica Cehă aceste regulamente sunt disponibile electronice. electronic. Suntem în secolul 21 Acestea sunt documente electronice la care se poate face trimitere oricând. După aceea, contabilii îmi vin și îmi spun că nu, avem nevoie de original, nu de documente listate de pe internet. Dumneavoastră vorbiți despre despre economie, însă de ce eu personal trebuie să uh, Uh, cer companiilor să-mi emită facturi originale, să le cer 5.000 de du- facturi duplicat pentru certificate originale și după aceea să le transmit cuiva uh, un funcțion- unui funcționar din Parlament care îmi va dicta ce am nevoie și ce nu. Așadar, gestiunea din uh, interiorul Parlamentului European mi se pare puțin bizantină și complexă. Avem niște activități pe care le planificăm cu un cor din Republica Cehă, însă încă nici, nici nu știu dacă aceste activități vor fi a, aprobate sau nu. De exemplu, dacă eu am uh, rezervat un concert pentru acest grup, uh, pentru acest cor uh, în, un an și jumătate înainte, dar nu mi se rambursează această cheltuială, mi se pare extrem de enervant Personal aș dori să vă spun ceva și în legătură cu transparența. M-ar bucura uh, ca transparența să fie mai bine respectată și ca lucrurile să fie mai transparente mai rapid. Foarte rapid. Uh, nu am putut să intervin mai rap- mm, anterior, însă mă interesează o informație și anume la serviciile de cantină și această nouă companie, care a fost oferta și care a fost procesul de selectare a ofertelor? Mie mi s-a întâmplat, întâmplat că au venit, am primit un grup de vizitatori și au existat uh, vizitatori în plus. Odată ce am acceptat plata electronică cu toată flexibilitatea pe care de care, care este necesară, aceste sume trebuie să fie plătite cu un cod IBAN. Aș dori să avem mai multe informații în legătură cu acest lucru. Vreau și eu să știu cum uh, se dezvoltă sistemul uh, de asigurări de sănătate și de cazuri de boală, iar de asemenea sistemul de pensii pentru cei care au activat mai puțin de 5 ani, mai puțin de 10 ani, pentru că ă, dacă persoane de o anumită vârstă sunt angajați aici și ă, după câțiva ani ă, ajung la vârsta de pensie, vreau să știu care va fi statutul lor. Mulțumesc. Bart, Credeam că nu dorești să intervii. Mi-ați dat cuvântul, dar am crezut că raportorul din umbră ar trebui să aibă precedență. Am o întrebare specifică pentru domnul Vele, căruia mulțumesc pentru răspundurile, răspunsurile până acum. Aliniatul 69 din decizia de descărcare menționează că asistenții parlamentari acreditați după 10 ani de uh, Uh, lucru dobândesc o serie de drepturi. În mandatul anterior am uh, lucrat cu o lună mai puțin, deci acești asistenți parlamentari acreditați care au, au lucrat două mandate parlamentare și care nu își vor continua uh, lucrul până în, după 2019 nu vor uh, dobândi aceste drepturi pentru că le lipsește o lună până la 10 ani. Nu am văzut în răspunsul dumneavoastră un răspuns. Ce se va întâmpla cu acești asistenți? Mulțumim, am înțeles acum. Ok. Uh, ich werde mich bemühen nach Möglichkeit. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate. Doamna Ayala a spus că răspunsurile la întrebări sunt elaborate de către colaboratori. E corect, dar în măsura în care eh, mie mi sunt adresate întrebări și uh, uh, trimit răspunsuri, îmi asum uh, conținutul acestor răspunsuri, deci nu vreau să dau vina pe colaboratorii mei. În legătură cu întrebările concrete, uh, cadrul strategic instituțional, costurile pentru un grup de 60 de directori generali au fost sub 1000 de euro, deci uh, de la, suntem la nivelul de 60.000 de euro, inclusiv cu cursuri de calificare profesională. Deci când este vorba despre uh, administrație publică pentru care dezvolți un concept, nu uh, o faci tu, ci te adresezi în afară unei firme de consultanță Există diverse acorduri de utilizare pentru uh, software. Toate aceste lucruri însă uh, noi nu le-am făcut, ci noi înșine am uh, elaborat aceste proiecte. De aceea este important uh, că aceste costuri au fost relativ reduse. Dar prin acest proces noi putem face și economii substanțiale pentru că dacă uh, nu uh, sunt uh, dezvoltate în paralel anumite lucruri între direcțiile generale, ci coordonat, deja poți să ajungi la cifre și la cheltuieli mai mici și poți să faci comparații și cu economia privată. Deci, în domeniul administrației noastre, cheltuielile sunt foarte, foarte mici. În ce privește cheltuielile de călătorie. Și aici avem sume care în, mediu, în medie sunt mai mici, pentru că prezidiul are posibilitatea ca ă, deputații să poată să aleagă. Ă, există posibilitate pentru deputat să aibă opțiuni și s-a dorit acest lucru, să oferim această flexibilitate, această marjă de mișcare. Tocmai de aceea există cheltuieli uh, diferite, dar în medie mai mici decât pentru deputați. În ce privește calificarea profesională a asistenților, și aceasta este o problemă importantă, invocată, au fost luate anumite măsuri, dorim să oferim mai ales lunea și vinerea mai spre sfârșit începutul și sfârșitul săptămânii cursurile de pregătire, perioadă în care deputații poate uh, recurg mai puțin la asistenți. De asemenea, există o ofertă de e-learning să uh, se recurgă la aceste uh, cursuri de specializare în momentele, uh, în birou, în momentele în care asistenții sunt mai puțin solicitați. Am încercat în felul acesta să oferim o îmbunătățire. Și mai existat și uh, un alt uh, bloc de întrebări în legătură cu noul serviciu științific care uh, a fost uh, înființat cu doi ani în urmă. În această perioadă am publicat aproximativ o mie de documente, ceea ce este o cifră foarte mare. În esență, se uh, adresează și unor deputați individual și nu comisiilor, pentru că tocmai uh, este diferența pe care am explicat-o între serviciul științific și departamentul de politici. 70 de deputați uh, sau birourile lor au recurs la acest serviciu, iar această cifră este uh, mai mare decât în trecut. 2,5 milioane de pagini au fost descărcate din aceste publicații. Deci nu doar am produs documente, ci ele au beneficiat și de interesul deputaților, ceea ce este un element important. Iar în ce privește problemele de personal, pe care de asemenea le-am discutat în trecut, până la finele anului, vom uh, avea aproximativ 60 de uh, lucrători din Comisia uh, Regii. Tuturor le-am dat posibilitatea dacă ei consideră că noul profil profesional nu corespunde cerințelor să se întoarcă înapoi la locurile de muncă pe care le-au avut dar uh, eu cred că uh, lucrurile uh, până la urmă se vor rezolva pentru că doar 10 dintre ei s-au întors. Cu alte cuvinte, 60 de angajați ai serviciului de traducere um, au venit la noi fără costuri suplimentare pentru contribuabil și uh, este foarte bine pentru că în felul acesta am identificat unde avem în sistem resurse care nu au fost exploatate la maximum, nu au fost exploatate optimal și uh, să uh, transferăm acești oameni acolo unde este mai mare nevoie de ei. Domnul Piper a pus o întrebare legată de cantină uh, și uh, Într-adevăr, um, au existat la un moment dat în anumite domenii mici dificultăți în legătură cu prețurile pe care le percep uh, actualii administratori ai cantinei. Am discutat și cu direcția generală competentă, s-ar putea să putem uh, impune mici modificări, dar uh, noi dorim și la dorința Comisiei pentru Bugete și la Comisiei de Control Bugetar să producem uh, schimbări în uh, această aprovizionare fără să fie nevoie de subvenționări pentru că în anii trecuți am avut aproximativ 3 milioane de euro uh, anual subvenții pentru acest domeniu. Am fost invitați să renunțăm la această subvenționare și în noul model uh, am renunțat la ea, Totuși, în legătură cu anumite servicii, se exagerează puțin și este nevoie de operarea unor corecții. În ce privește uh, problemele de securitate în uh, uh, parcarea subterană, aici sunt exercitate controle de către personalul de securitate, mai ales în orele uh, Uh, mai sensibile, să spunem. În legătură cu uh, bugetul pentru Casa Istoriei Europene, bugetul de 56 de milioane a fost bugetul aprobat inițial, inclusiv de către Comisia pentru Bugete pentru activitățile de construcție. Dar uh, ceea ce uh, a fost necesar din punctul nostru de vedere și a fost și aprobat de uh, comisie este deci 56 de milioane în ce privește costurile curente. Vreau să țineți seama și de faptul că eu cred că toți cei care lucrează acolo permanent uh, nu ocupă funcții noi care ar fi dus la costuri suplimentare, ci aceste poziții în schema de personal provin din alte uh, scheme, uh, deci oamenii aceștia au fost angajați, uh, primit un nou loc de muncă și ei oferă de fapt o descărcare, o economie în alte uh, scheme de personal uh, ale instituțiilor noastre. Deci nu creiem costuri suplimentare uh, de personal prin acest proiect. În ce privește uh, uh, orice uh, curriculum al deputaților, noi încercăm să verificăm CV-urile, să le updatăm, astfel încât să fim siguri că uh, nu există probleme, că ele, CV-urile, reflectă situația actuală. În ce privește bioxidul de carbon? Aici, uh, cum a spus un uh, coleg corect, aici este vorba despre deplasările deputaților, călătoriile, dar inclusiv deplasările vizitatorilor și trebuie să vedem din acest punct de vedere care este nivelul de emisii de bioxid de carbon uh, pentru fiecare din noi. Iar în ce privește follow-up-ul, desfășurăm o activitate foarte bună, cred, cu un număr redus de personal iar ă, asta pe întregul ciclu legislativ. Deci, din momentul în care efectuăm ă, un asemenea follow-up pentru controlul activității comisiei. Știți foarte bine că noi ă, nu ne mulțumim cu ceea ce ni se oferă ca informații, dar verificăm aceste informații și dacă uh, lucrurile uh, nu par a fi corecte, trimitem informațiile înapoi la comisie. Deci este un sistem de checks and balances care s-a dovedit a fi foarte util în practică și cred că putem verifica dacă ceea ce uh, comisia ne furnizează ca informații corespunde și standardelor de calitate. Am uh, extins acest control și asupra unor analize ex post, care devin din ce în ce mai importante, pentru că în multe domenii există deja o legislație care uh, pas cu pas trebuie să fie adaptată și sigur că este important ca și deputații să fie informați în legătură cu ceea ce nu a funcționat bine, care au fost piedicile pentru transpunerea în practică în statele membre care uh, adesea uh, uh, sunt chiar nu unele de tip național, ci de tip regional. Trebuie să vedem cum putem modifica până la urmă procesul legislativ prin verificări prealabile, să nu ajungem la situația de a avea legi noi care eventual să repete greșelile din trecut, ci prin îmbunătățirea legislației să evităm uh, greșelile făcute. Domnul de Jong s-a referit la campania pentru alegerile europene. Uh, până la uh, finele anului 2015 vom avea un studiu, există de pe acum deja o schiță legată de candidații um, principali, așa cum am avut șpiți în candidat în și de data aceasta, care au beneficiat de sprijinul Parlamentului. De asemenea, vom avea uh, o uh, evidență asupra numărului de cetățeni din statele membre care au spus că uh, datorită acestor șpiți în candidat au participat la vot. Doar 1% de pildă în Marea Britanie au avut acest argument. Pe de altă parte, 12% în Germania, Austria și Luxemburg au spus că au participat la votul pentru alegerile europene datorită existenței unor Spitzenkandidaten. Deci, am dobândit uh, impresia că acest concept al candidaților de vârf um, a prins mai ales în acele state în care și mass media electronică și ziarele au susținut ideea de Spitzenkandidaten. Dar oricum analiza uh, o vom putea prezenta mai detaliat la finele anului pentru a ști dacă formula cu candidat funcționează bine în practică sau nu. S-a solicitat mai multă transparență și în ce privește uh, activitățile auxiliare și sumele forfetare. Uh, sunt decizii pe care prezidiul trebuie să le ia, dar în ce privește transparența, cred că am înregistrat deja progrese, s-au și făcut uh, anumite verificări inopinate, iar în ce privește uh, sumele forfetare, ne-am străduit să răspundem la acele întrebări care au fost puse în plen iar plenul uh, ne-a solicitat să o facem fără cheltuieli administrative suplimentare. Dar să știți că a desfășura această activitate pentru a avea niște calcule foarte exacte, fără cheltuielile administrative suplimentare, nu este posibil pentru că dacă am face verificări ca și în cazul altor verificări, ar trebui să uh, ocupăm 60 până la 80 de noi angajați în direcția specializată, ceea ce ar fi costuri uh, la nivelul unor milioane. Dacă am face însă doar verificări uh, la întâmplare, suma ar scădea. În legătură cu problema whistleblower a denunțătorilor din interior, uh, da, uh, putem uh, împreună să mai avem o discuție cu vicepreședintele competent pentru a vedea care sunt așteptările specifice din partea Comisiei de Control Bugetar. Domnul Gerbrandi, vă mulțumesc pentru cuvintele amabile în legătură cu offsetting. Ați prezentat în detaliu procesul de decizie în legătură cu uh, aceste sume forfetare că s-au operat în plen anumite modificări. Am verificat și o altă problemă decât cea care a venit inițial din partea Comisiei de Control Bugetar și în versiunea uh, care a ieșit din uh, plen am ajuns la concluzia că uh, vor fi necesare cheltuieli suplimentare administrative dacă dorim să facem uh, verificări specifice. Dacă vor fi doar niște uh, verificări punctuale, atunci costurile vor fi mai mici. Domnul vor a întrebat în legătură cu bioxidul de carbon dacă va fi un offsetting de 100%. Da, ne dorim un offsetting de 100% pentru costurile, cheltuielile de călătorie, nu doar pentru deputați, ci și pentru uh, asistenți, colaboratori, vizitatori. Uh, este vorba despre o linie bugetară specifică pentru offsetting, care inițial uh, era uh, foarte ridicată, dar prețurile pentru offsetting au uh, scăzut dramatic. În clipa de față cheltuim cam 70.000 de euro pentru offsetting. În urma unei decizii a prezidiului am stabilit o limită superioară pentru această linie bugetară de 250.000 de de euro, deci avem o marjă de la 70.000 de euro la 250.000 de euro pentru offsetting printr-o linie bugetară proprie, specifică pentru costurile de călătorie pentru deputați, asistenți, colaboratori, vizitatori. Iar aici, în legătură cu sumele forfetare și whistleblower, am dat răspuns în ce privește green procurement. Practicăm acest lucru în administrația Parlamentului. Domnule Liberatski, poate și în funcția sa de chestor, mai vorbit și despre uh, plățile cash. Deci, iată că probabil că în prezidiu se va transforma într-o dezbatere uh, intensă, dar uh, este și răspunderea mea de a contribui la acest omeniu. Uh, și ne-a spus și de ce este nevoie de un alt nivel pentru uh, asistenții locali uh, dacă uh, am avut și fenomene uh, întâlnite în fosta legislatură că existau deputați care aveau și 43 de asistenți locali. Uh, domnul Balcitis nu a pus întrebări, domnul Cehovski s-a referit la problema elect documentelor care au fost descărcate electronic și la documentele originale. În clipa de față, tocmai pentru și controlele pe care le efectuăm, este obligatoriu să existe și documentele originale care uh, la solicitare să poată fi prezentate, pentru că este important și uh, din perspectiva Comisiei de Control Bugetar. Uh, cazul uh, aparte pe care l-a invocat nu-l cunosc, dar întotdeauna când dorești să organizezi o manifestare, manifestare uh, de amploare în Parlament, trebuie să existe și o aprobare din partea chestorilor. Câteodată este vorba și de probleme de securitate, deci trebuie făcută o solicitare din timp pentru a obține această aprobare înainte de a antama eventuale cheltuieli financiare. Domnul Vali s-a uh, referit de asemenea la plățile cash. Uh, există această propunere, dar uh, tocmai am putut constata că opiniile pot fi foarte diferite. Iar în ce privește restaurantele, în ultimii ani ne-am dorit să sporim oferta, inclusiv prin a oferi uh, alimente proaspete. Există sigur și o diferențiere de preț între diversele oferte. Sigur că uh, vom putea să uh, mai reanalizăm lucrurile, dar doar în măsura în care putem să ne amestecăm. În ce privește întrebările uh, doamnei Gresle în legătură cu anii de activitate înainte de pensionare și de cheltuielile cu concediile medicale, va trebui să analizez lucrurile și să vă răspund în scris pot să fi apărut probleme inclusiv uh, pentru uh, deputați. Competența este în mâinile comisiei, dar uh, putem analiza lucrurile și să vedem dacă există soluții pragmatice. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această dezbatere în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2013, dacă raportorul dorește să mai intervină. Uh, rapidement, am... Da, foarte rapid, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă indic două lucruri care mă bucură, nu doar în legătură cu această dezbatere, dar și în legătură cu răspunsul dumneavoastră. În primul rând, compensarea dioxidului de carbon. Uh, ca raportor pentru Parlament în ceea ce la COP21 și raportul pe care l-am adoptat cu mare majoritate ieri în plen, am o mare satisfacție să văd că cu inițiativa dumneavoastră dăm un exemplu în ceea ce privește compensarea acestor emisii, după cum spunea domnul Piper poate am putea să eliminăm mașinile de servici ale parlamentarilor și să le înlocuim cu biciclete. Asta ar fi o compensare fizică, însă nu știu dacă da, asta faceți dumneavoastră. Mulțumesc pentru această compensare și pentru această propunere. Al doilea punct de satisfacție este acest uh, ghișeu unic. Este adevărat că nu am revenit asupra acestui lucru, dar este un lucru foarte util pentru majoritatea parlamentarilor și pentru ca lor să aibă un ghișeu unic pentru că uneori este foarte greu să navighezi arcanele administrației Parlamentului. Uh, două încurajări. Continuăm lupta în legătură cu plățile în numerar pentru vizitatori, vedem că nu toată lumea este pe aceeași lungime de unde, undă și că uneori avem uh, dezbateri care de parcurg mai multe sensibilități politice. Eu v-aș dori o mare transparență și o mare vigilență. 16 milioane de euro reprezintă o sumă foarte mare. În al, un al doilea punct de încurajare este controlul și recrutarea asistenților locali. S-a vorbit despre Polonia și România. În raportul meu am indicat că am fost cel mai uh, surprinși de cazul unui deputat care nu mai este deputat acum și care avea 43 de colaboratori. Nu era nici polonez, nici român, însă era și campion de poker la nivel mondial, pe lângă statutul său de eurodeputat. Așadar, atenție! În problema cantinelor, cred că uh, mai este foarte mult de făcut. Și, în ultimul rând, procedurile extraordinare. Am vorbit despre procente, dar cred că există mult prea multe proceduri care ies din cadrul a ceea ce s-ar putea denumi o procedură normală. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Bun, atunci închidem dezbaterea, vă mulțumim și ne bucurăm să vedem în ianuarie, atunci când vom discuta descărcarea de gestiune pentru anul 2014. Mulțumesc și acum salut uh, echipa din partea Băncii Europene de Investiții cu domnul președinte Hoyer. Discutăm raportul anual pentru anul 2014. Mulțumesc, la revedere! Vă reamintesc că uh, ne alternăm cu Comisia ECON, e o competență pe care ar vrea o și alții, dar eu am uh, apărat dreptul nostru. Deci tot la doi ani noi realizăm acest uh, raport și deci nu e cazul să spunem că cunoaștem prea bine ceea ce se întâmplă la BEI. Îmi cer scuze că suntem în întârziere cu 15 minute, dar uneori uh, colegii nu pot fi opriți. Ich weiß, dass Sie nur ein beschränktes Zeitbudget haben. Știu că aveți uh, un timp uh, foarte restrâns la dispoziție. Îmi pare tare rău, dar ne vom vedea mai des de acum înainte. Vă rog, domnule Hoyer. It's a great pleasure. Mulțumesc, doamnă președinte. face mare plăcere să mă aflu aici și să vă relatez ceea ce a făcut Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții, ceea ce am făcut și ceea ce vom continua să facem pentru a susține economia europeană. Tocmai redactăm raportul anual BEI pentru 2014 și îi mulțumesc domnului raportor Pirinski pentru munca sa într-un mediu economic care este caracterizat de investiția slabă, Banca Europeană de Investiții pune foarte multe eforturi în eliminarea blocajelor financiare. Am făcut acest lucru în mod durabil pentru că vrem să aducem beneficiile ale cetățenilor europeni și aceste beneficii reprezintă uh, obiectivul nostru. Nu este obiectivul nostru nu este profitul, ci uh, rezultatele economice și societale. Finanțarea pentru 2014 a adus beneficii concrete cetățenilor europeni și societății. Însă când spun că nu sunt nu căutăm profituri, nu înseamnă că putem să irosim fonduri și să finanțăm proiecte nesustenabile, pentru că ă, toate finanțele noastre trebuie să fie finanțate de către piețele de capital și de aceea ă, este foarte este crucial să avem proiecte uh, credibile pentru a putea mobiliza uh, sumele necesare în fiecare an. Am uh, creat 3,9 milioane de locuri de muncă, am susținut 200.000 de noi uh, întreprinderi, în special IMM-uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. Am creat 4,4 milioane de conexiuni digitale la bandă largă s-au evitat 4 uh, tone de emisie de dioxid de carbon, deci echivalentul a uh, eliminării a 2 milioane de automobile de pe străzi. Am construit și modernizat nou noi spitale. Pot să vă dau foarte multe cifre uh, și din alte sectoare. În ultimul an am avut proiecte care au putut să genereze peste 550.000 de locuri de muncă pentru tineri, prin investiția peste 30 de miliarde de euro. Avem proiecte de finanțare cu potențial de creare de locuri de muncă pentru tineri, în special finanțarea pentru IMM-uri, pentru că acestea angajează mult mai mulți uh, tineri decât companiile mari sau decât sectorul public. IMM-urile sunt uh, punctul de intrare tipic pentru tineri în economie acești, acestea uh, au stagii care le uh, învață pe tineri aptitudinile lor în domeniul economic, în domeniul muncii. Și BEI a susținut aceste activități în, acest, în anul 2014. A fost uh, cea mai mare contribuție a noastră. BEI nu finanțează, finan, nu finanțează proiectele singură, uh, dar uh, trebuie să găsim uh, finanțare până la un anumit prag. Alte priorități au fost infrastructura strategică, unde am cheltuit 20,6 miliarde, acțiuni pentru climă, 15 miliarde și uh, scheme pentru inovare 14,7 miliarde. În total 80,3 miliarde de euro. și aceasta a reprezentat uh, în jur de 5 miliarde mai mult decât în 2013. Uh, Vă reamintiți că s-a acordat o creștere de finanțare cu 10 miliarde și am promis că în 3 ani vom duce la o investiție de uh, suplimentare în economia reală de 180 de miliarde de euro. Această perioadă se încheie în decembrie acest an și am încheiat perioada de programare în martie Uh, cu succes, deci cu uh, câteva luni înainte de uh, finalul anticipat și am depășit cu mult suma investită în, și în perspectiva planului Juncker de investiții. Câteva cuvinte în legătură cu Grecia. În urma adoptării celui de-al treilea pachet de salvare, am adoptat un pachet de a susține rețarea economică, am intensificat activitățile în Grecia cu participarea Comisiei Europene și a celorlalți parteneri, cu două obiective. Să redemarăm economia și pentru a continua să acordăm susținere pentru uh, proiectele de dezvoltare economică. Pe termen, termen scurt, um, trimitem mai mult personal BEI pentru a acorda asistență tehnică. În același timp, uh, extindem activitățile noastre către noi sectoare către IMM-uri în special. Am susținut Grecia înainte de criză, suntem cei care am susținut-o în timpul Greciei și vom fi acolo după ce criza va fi la sfârșit. Pentru a fi foarte clar, însă, nu concentrăm activitățile noastre asupra statelor individuale și nu, nici nu aplicăm cote pentru state, lucru care nu se va întâmpla nici în viitor. Modelul nostru de afaceri este bazat pe un portofoliu echilibrat în întreaga Uniune Uniunii Europeană și insist, noi suntem banca zonei euro, suntem banca întregii Uniuni. Câteva cuvinte acum în legătură cu criza refugiaților. Chiar când uh, toată lumea se gândește la creștere și locuri de muncă în interiorul Uniunii, asta nu înseamnă că BEI nu, uh, nu își închide ochii la ceea ce se întâmplă în restul lumii suntem angajați în vecinătatea Uniunii Europene unde există evenimente tragice. Banca noastră este uh, gata să susțină politicile europene pentru a face față crizei refugiaților. Suntem în procesul de a pregăti uh, propuneri concrete de răspuns care vor trece rapid prin bordul de conducere. Avem patru niveluri. În primul rând, situația dramatică din statele de primă intrare în Uniunea Europeană, unde s-a pierdut prea mult timp fără să se acționeze în mod concertat. În al doilea rând, situația din statele de tranzit, în special din statele din vestul Balcanilor, unde avem o situație dramatică și unde Uniunea Europeană trebuie să ajute. În al treilea rând, majoritatea, în statele unde majoritatea refugiaților vor rămâne și unde există o uh, provocare majoră și unde ni se cere să acționăm. În al patrulea rând, mai devreme sau mai târziu, ni se va solicita să uh, abordăm și cauzele acestui flux de uh, migrație. Și de aceea trebuie să reexaminăm politicile noastre de dezvoltare și de cooperare în uh, relațiile noastre externe. sub impresia conferinței internaționale care a avut loc în acest semestru, începând cu conferința de la Addis Abeba, care a dus la obiectiv summitul pentru uh, obiectivele de dez, dezvoltare durabilă de la New York, de acum trei săptămâni, s-a pus accentul pe climă și tocmai am venit de la banca uh, de la reuniunile FMI și ale Băncii Mondiale de la Lima, unde clima a fost uh, subiectul de discuție numărul 1 și unde Uniunea Europeană a fost uh, un actor principal. O mare parte din acțiunile noastre vor fi dedicate unui minim de acțiuni pentru climă și am, avem și activități în afara Uniunii Europene care va, vor crește până la 35% până în 2030. Deci, ne implicăm cu un rol major și suntem uh, printre cea mai put- suntem cea mai puternică și cea mai dinamică instituție în ceea ce privește clima. Este nevoie de presiuni politice substanțiale um, pentru a uh, acționa în domeniul climei. În ceea ce privește Ucraina, ne-am dublat practic uh, activitățile acolo în anii 2014-2016 și uh, programele funcționează bine. Recent am primit o solicitare din partea Ucrainei să examinăm situația furnizării de gaze în această iarnă. Vă dați seama că dacă examinăm situația stocării de gaze din Ucraina, până în la mijlocul lunii ianuarie trebuie finanțate achiziții suplimentare de gaze. BEI nu uh, are dreptul de a finanța achiziții de gaze. Așadar, examinăm proiecte conexe. Noi am acordat o garanție pentru proiecte ale Băncii Mondiale, care are uh, dreptul de a finanța achiziții de gaze fondurile din bilanțul uh, Băncii Mondiale vor fi utilizate pentru a ne asigura că uh, nu va exista o criză a gazelor în Ucraina în această uh, iarnă. Lucru care este un exemplu foarte bun de cooperare. Planul Juncker, ați luat o decizie bună ieri seară Urmează nominalizarea uh, Comisiei de Investiții, care nu are un nume corespunzător, pentru că nu va decide în legătură cu investițiile, ci în legătură cu garanțiile comunitare pentru aceste investiții care sunt pe bilanțul băncii. Important pentru dumneavoastră este că vă vom raporta la sfârșitul acestui an că în acest semestru au fost declanșate investiții de 47 până la 50 de miliarde de euro, deci chiar fără să existe structura de încă bine specificată, am, dus, am, am ajuns la proiecte concrete care au dus la declanșarea unor investiții concrete de până la de aproape 50 de miliarde, miliarde de euro până la sfârșitul acestui an. Deci, eh, decizia dumneavoastră de a susține planul Juncker eh, a avut rezultate concrete. Mă opresc aici și vă dau oportunitatea de a mă pune întrebări. Die eindrucksvolle Mulțumim pentru acest bilanț impresionant. E întotdeauna bine să știm că banca face uh, ceea ce ne dorim să facă, ce ne așteptăm să facă. Raportorul domnul Pirinski nu este prezent, dar doamna Iala Sender îl înlocuiește. Vă rog doar patru minute pentru că suntem sub presiunea timpului. Sí, gracias, presidenta. Sí. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pilinski a avut o, o suprapunere de agendă și mi-a lăsat câteva note și întrebări. Mi-a lăsat o serie de întrebări pe care le voi transmite acum domnului Hoyer, căruia îi urez bun venit și îi voi transmite și o serie de întrebări în scris pentru a-și putea și îi voi, voi transmite și sunt solicitări de, de răspuns în scris, de asemenea, pentru domnul Pirinski. În legătură cu planul Juncker, în data de 3 august, atunci când s-a pus pentru prima dată problema ca planul Juncker să mm, fie unul viabil, Standard Poor's a lansat o avertizare în legătură cu posibila nestabilitate sau lipsa de stabilitate a planului. Eu aș dori, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cauzele acestei situații, este um, dacă există baze sau pur și simplu este o atitudine foarte precaută a agenției Standard Poor's. În al doilea rând, strategia de comunicare a băncii, pentru că produc, produsele, pentru că există în continuare confuzie în legătură cu produsele, în special din planul Juncker. Există și alte produse care funcționează foarte bine, însă, de asemenea, în legătură cu diversificarea. Este adevărat că ați semnat contracte cu statul meu, însă domnul Pirinski este preocupat pentru că cele cinci mari state au, schimb, au semnat mai multe contracte decât restul statelor europene. Ce se întâmplă așadar cu celelalte state? În plus, în legătură cu ce se întâmplă atunci când în într-un proiect există un caz de corupție, mm, există cazul Sostani, în care banca deja plătise o parte din împrumut, în ciuda, în ciuda faptului că exista o anchetă deschisă de Olaf. Aș dori de asemenea să vă mai întreb în acest plan de investiții EFSI, se vorbește din ce în ce mai mult de regula de aur și anume necesitatea să existe o revizuire a regulii deficitului în legătură cu aceste investiții care în planul Juncker țin de creștere și ocupare. În cazul refugiaților, de exemplu, de urgența uh, majoră de a asista aceste persoane într-o situație foarte complicată și cu o redistribuire care este încă în discuție există posibilitatea uh, să uh, facem excepție de această regulă în cazul în care există o urgență manifestă. Da, și eu m-am pus pe lista de vorbitori pentru că am și eu cinci întrebări. Unu. Uh, profitul băncii a scăzut la 20%, dacă înțeleg bine. Care au fost motivele pentru această scădere? Apoi, uh, creditele pentru programe se referă mai ales la Italia, Grecia, Portugalia, uh, dacă lăsăm spa- și Spania de asemenea, atunci vedem doar 5% uh, credite pentru aceste țări care au cea mai mare nevoie de ajutor. De ce oare creditele au rămas stabile la 5%? Pentru că deja am avut o dezbatere în plen în anii trecuți și am observat nu s-a întâmplat nimic uh, diferit. Apoi, și a treia întrebare. Sunt 13 credite în Siria ce, despre ce e vorba acolo și, de asemenea, raportul de activitate nu ajung la 80,3 miliarde, ci la uh, o diferență și nu înțeleg de ce. Dacă ați putea să-mi explicați, ar fi bine. Acum are cuvântul domnul Piper. Muss ich Herrn Heuer erstmal în primul rând trebuie să-i dau o ocazie domnului Hoyer să se gândească la întrebările tale, pentru că a fost ca din, din pușcă. Bun, pot să încep acum? Pot? O observație, în primul rând, referitoare la ce a spus doamna Iala Sender. Nu există datorii bune și datorii rele. Uh, și în tema în subiectul refugiaților, datorile trebuie plătite întotdeauna de generațiile viitoare, de aceea vreau să încurajez banca să nu facă astfel de distincții. Apoi, vreau să vă felicit pentru că toate lucrurile descrise în uh, raportul 2014, uh, nu vreau să repet, dar domnul Heister din partea PP-ului nu a putut să fie astăzi prezent și uh, Uh, m-a rugat să spun acest lucru, dar are și o observație critică și anume se referă la valoarea adăugată a activității dumneavoastră. Domnule Hoyer, ați scris aici cu euforie 35% capital pentru măsuri climatice. Ce se va întâmpla? Care vor fi rezultatele? Care vor fi reducerile de dioxid de carbon? E oare Uh, comparabil cu ceea ce am putea să obținem? Deci să ne gândim strategic, nu doar să scriem acolo, oh, bun, schimbări climatice, protecția împotriva acestora e foarte bine, dar rezultatele care sunt, concret? Reducerea de oxid de carbon dacă investim în această direcție. Cea de-a doua întrebare, Uh, vă rog să aveți înțelegere, uh, înțelegere în Comisia pentru Industrie. V-am uh, lăudat, dar aici ne aflăm la control bugetar și deci vreau să vă întreb referitor la EFSI. Următorul lucru. Statele membre se plâng că dumneavoastră ca bancă de investiții vă amestecați în chestiuni care nu vă privesc doar pentru a ține ratingul ridicat, pentru a avea bune posibilități de finanțare pe viitor. Se pare că nu sunt doar cazuri izolate, ci sunt plângeri uh, venind de la alte bănci și de la lumea asigurărilor care spun că, um, într-adevăr, unele proiecte sunt uh, foarte critice. Mulțumesc. Acum urmează domnul Vali. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente. Mulțumesc. Mulțumesc președintelui Bey pentru prezența sa și pentru că ne răspunde la întrebări. V-aș ruga să ne dați câteva informații în legătură cu ultima descărcare de buget și indicațiile de exemplu în, în proiectele de Mestea și de Casto au existat destul de multe voturi împotrivă. B a, a finanțat proiectul după ce autoritățile italiene uh, îl acuzaseră de fraudă și existau deja cazuri deschise pentru corupție. Așadar, am dorit ca dumneavoastră să aveți zero toleranță pentru proiectele unde există scandaluri de corupție, la fel pentru programul CASTA. De asemenea, există dubii în legătură cu noile programe de infrastructură, noile proiecte de infrastructură. Trebuie să avem întotdeauna certificări și să ne asigurăm că există certificări antimafia pentru companiile implicate în aceste contracte. Uneori există companii subcontractate care au legături cu criminalitatea organizată. Trebuie să ne asigurăm că banii europeni nu sunt folosiți în aceste scopuri. De asemenea, transparența în ceea ce privește achizițiile publice și licitațiile publice este vorba de companii private, așadar există secretul comercial, însă în același timp trebuie să avem uh, o transparență pentru a evita acest flagel al corupției. De asemenea, în ceea ce privește autostrăzile, ce criteriu utilizați pentru a evalua uh, utilitatea economică a acestor proiecte? Deseori, proiectele sunt evaluate conform unor estimări mult prea optimiste și în final nu uh, profitabilitatea nu este cea scontată. Închei acum. De exemplu, uh, stocarea de gaze nu este un proiect pentru uh, combustibil carbonanțe regenerabil, este un proiect eu cred că ar trebui să punem mai mult accentul pe energii regenerabile și să nu răspundem uh, lobby-ului gazelor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Hoyer, planul de activitate 2014 într-adevăr este unul impresionant și tocmai că avem uh, o lacună de investiții de 300 de miliarde de euro, deci este Importantă activitatea dumneavoastră și cele 80 de miliarde investite în Europa, mai ales în infrastructură și în protecția climei, sunt foarte importante. O un sfert din cele 80 de miliarde pentru ofensiva climatică, cel puțin mi se pare că ar trebui să fie, deci mai mult de 35% suma pe care ați avansat-o. Vreau să vă întreb dacă discutați despre uh, o condiționalitate uh, în proiect, în finanțarea proiectelor de climă, uh, includeți uh, durabilitatea și obiectivele de dura, dezvoltare durabilă și cum, de exemplu, verificați dacă proiectele respectă obiectivele COP21, pentru că sunt 140 de state care au astfel de proiecte și care nu s-au angajat să semneze acordul de la Paris. Um, ați uh, spus, de asemenea, că ați finanțat foarte multe IMM-uri, mai ales finanțare pentru inovare. Eu vin din Comisia ITRE, unde acest lucru este foarte important și uh, ați spus că ați canalizat 24 de miliarde în uh, aceste proiecte inovatoare și pentru bandă largă. Și vreau să știu dacă și în anul 2015 uh, aveți uh, cifre, pentru că până în 2020 e nevoie de uh, internet în bandă largă um, care să fie mult mai extins decât astăzi. Deci e nevoie de acțiune aici. Și ultima întrebare, EFSI. Mă bucur că Wilhelm Molter a fost uh, adoptat în poziția de director general. Știu, eu vin din Austria și mă bucur, dar cred că este și persoana potrivită pentru acest post. El a ați spus că deocamdată comitetul de proiect pentru EFSI nu este încă a, um, în funcție, dar uh, vreau să știu cum anume vor fi acordate uh, cele patru uh, suma de mai multe miliarde care va trebui acordată până la sfârșitul anului, dacă Comitetul de Investiții încă nu a fost compus. Și poate ați putea să ne spuneți mai mult despre criteriile de eligibilitate a proiectelor. Eu nu cunosc lista de proiecte în detaliu, dar am uh, auzit una sau alta despre ele și vreau să știu mai multe. Apoi, um, ați spus că BEI uh, va oferi noi produse pentru FC. Poate ați putea să ne spuneți ce fel de producte, produse sunt acestea? Mulțumesc, domnul Stas, două minute. Eh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule Hoyer. aveți în față o sarcină imposibilă. Ar fi imposibil să ne răspundeți la toate întrebările în câteva minute. Eu am șase întrebări deci câteva am să vi le transmit în scris, pentru că dacă nu, pur și simplu nu veți putea să ne dați niște răspunsuri bune. Am auzit întrebările despre EFSI, dar veți vorbi despre acest lucru. De asemenea, am întrebări referitoare la între comitetul director și uh, Consiliul de Administrație. De asemenea, vreau să întreb uh, lucruri referitoare la plângerile, posibilitatea de plângere la Curtea de Conturi, dar am să vi le trimit în scris. Vreau să vă întreb acum, ce rol ați putea juca dumneavoastră în apădarea evaz evaziunii, eludării fiscale și fraudei fiscale? Uh, în uh, rezoluția anterioară am întrebat dacă n-ați putea oare să jucați un rol mai activ uh, în anchetarea structurilor de beneficiari. De exemplu, dacă vedeți că un beneficiar participă la șmecherii fiscale, atunci uh, să-l evitați pe viitor. Faceți ceva în acest domeniu, ce se întâmplă în acest domeniu și cum se poate că sunt acordate tranșe din credite anumitor întreprinderi care sunt uh, sub uh, sunt achetate de OLAF. De exemplu, știu o fostă centrală din Slovenia um, termocentrală pe care o investigează Olaf. în momentul de față, dumneavoastră continuați să um, finanțați acest, uh, acest proiect. Și mai am câteva întrebări referitoare la climă. Mă bucur că ați menționat um, acest procent, 20%, dar, uh, pe de altă parte, e vorba de investiții masive în uh, combustibilii um, tradițional. Mă întreb, 20% oare este suficient? Bun, acum trebuie să faceți o muncă herculeană. Da, dragi prieteni, domnilor și domnilor, aveți nevoie de răbdare și de rezistență. Am să încerc să răspund la toate întrebările, dar uh, mulțumesc, domnule Stas, și vă promit că am să vă transmit răspunsul la toate întrebările scrise, uh, la toate întrebările, de fapt, la care nu pot să răspund aici. Domnule președinte, de asemenea, cred că ar fi bine să vă dăm posibilitatea să aprofundăm, de fapt, uh, să aprofundați toate aceste întrebări, pentru că în multe cazuri sunt supra-solicitat. Uh, deci acum să vă dau toate detaliile referitoare la criterii um, pentru eligibilitatea anumitor proiecte și eu mă bazez aici pe uh, colegii mei. Și sunt întotdeauna impresionat de uh, precizia și consecvența um, dumneavoastră și a angajaților. Această bancă, și asta o distinge de multe alte bănci, își nu își încheie activitatea în momentul în care se încheie un contract de creditare, ci doar atunci când proiectul finanțat printr-un acest credit este încheiat. Și asta costă mulți bani pentru monitorizare, pentru uh, urmărirea proiectelor avem nevoie de personal, dar acest lucru rentează, pentru că întotdeauna există situații unde, cu toate că verificarea dă rezultate foarte bune, verificarea anterioară proiectului, ulterior se dovedește faptul că au existat abuzuri. De aceea, colaborăm foarte strâns cu OLAF faptul că are loc o anchetă a OLAF undeva, există mai multe state membre unde niciun fel de proiect nu mai funcționează fără să fie și o plângere depusă, care trebuie apoi aprofundată. De exemplu, domnule Vali, în cazul proiectului italian avem o situație foarte critică și aici colaborăm foarte strâns, în deplină transparență cu OLAF, pentru că ONG-urile au uh, făcut niște reproșuri uh, proiectului. Și totuși trebuie să constat că OLAF a decis să nu inițieze nici o procedură. De aceea, trebuie să înțelegeți că, bun, au fost făcute niște reproșuri, dar sunt uh, mai puțini împotriva proiectului Pasantele Mestri ci împotriva altor proiecte pentru că există legături transversale prin uh, uh, intermediul întreprinderilor implicate. Deci e o chestiune foarte complicată, problematică, dar noi colaborăm strâns cu OLAF. Putem să, puteți să vedeți acest lucru în documentele noastre de principiu, în, pe site-ul nostru. Atunci când e vorba de fraudă și spălare de bani, noi avem o politică de toleranță zero. Eu sunt recunoscător pentru fiecare informație pe care o primim cu privire, ca, cu privire la anumite încălcări care ar putea exista. Și sigur, um, un reproș nu este o condamnare. Dar noi, ca bancă a Uniunii Europene, uh, vrem să ne păstrăm nu doar o bună reputație a băncii, ci reputația europeană. Și dacă un proiect din Slovenia, Italia, Grecia sau în Suedia uh, Uh, este finanțat și se spune acolo pe panou, e finanțat prin, din bani europeni, e reputația Băncii Europene de Investiții și a Uniunii Europene. Și mai mult decât atât, reputația pe care, are, pe care o are banca în fața finanțatorilor săi. Pentru că fiecare investitor a cumpărat, a putut să cumpere obligațiuni în bancă și de aceea e important să nu ne pierdem credibilitatea. Deci eu nu exclud niciodată erorile, și uneori le găsești la timp, uneori le găsești mai târziu, în orice caz e importantă monitorizarea. În proiectele de transport, fiecare proiect de transport uh, se bazează pe niște estimări. Și de aceea am început, mi-a venit ideea când am fost la Porto, am văzut că sunt multe autostrăzi de la Porto la Lisabona. Și m-am interesat care a fost baza pe care s-au luat deciziile acestor proiecte și am văzut că, în mod clar, au existat date de transport nerealiste, niște, privind, niște estimări nerealiste. Și apoi au fost desfășurate proiecte, proiecte prin parteneriate public-privat, care nu au dus la îmbunătățirea infrastructurii, ci, din potrivă, au dus la creșterea datoriei statului. Pentru că la momentul respectiv uh, s-a considerat că sunt atât de riscate, riscante încât uh, e nevoie de o îndatorare a statului, dar din păcate nu au dus decât la creșterea datoriei. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră. Um, în ceea ce privește fluxurile de transport, e, sunt foarte importante estimările, pentru că în urma lor rezultă apoi și taxele de autostradă și uh, trebuie foarte mare atenție și chiar scepticism în privința acestor estimări. Apoi, în ceea ce privește dezechilibrele, inegalitățile între statele membre, banca nu folosește cote și sunt împotriva acestora. Trebuie să procedăm pe baza nevoii și calității proiectelor. Rezultatul este că noi, în Spania, de exemplu, suntem de 3-4 ori mai puternic angajați decât în Germania, pe pe cap de locuitor. Dată fiind uh, evoluția economiei în ultimii ani, ceva ce e absolut firesc. Per capita avem cel mai mare angajament într-unul dintre cele mai mici state, în Cipru și în Slovenia. Și gândiți-vă că dacă Malta desfășoară un mare proiect, atunci dintr-o dată Malta va fi în uh, vârful listei. Um, de aceea există inegalități dar uh, ele sunt intenționate. Nu există cote. În ceea ce privește această regulă de aur și întrebarea referitoare la criteriile de la Maastricht, acum se dezbate acest lucru în uh, contextul problemei refugiaților, E bine, eu vreau să mă țin la distanță de această dezbatere. Este o chestiune care ține de statele membre. Ele sunt cele care decid pe baza unei propunere a Comisiei și a Eurostat cum anume vor să facă lucrurile. Din uh, punctul de vedere al interesului băncii, aș putea să emit o opinie, dar ea nu e relevantă. Important este ce se dorește din punct de vedere politic. Și eu cred uh, că um, gestionarea fluxurilor de migranți și acestei catastrofe umanitare trebuie să fie prioritară. Eu am auzit și propuneri mai uh, proaste referitoare la relativizarea criteriilor uh, de la Maastricht um, decât cele care -au fost, au fost emise acum în contextul crizei uh, refugiaților. Și știu că acest lucru se va discuta la Consiliul uh, care are loc în această seară. Doamna Iala Sender, avem o paletă foarte variată de produse și uneori aceste produse duc la niște decizii pe care trebuie să le ia uh, cei care iau credite, dacă e nevoie de un credit uh, subordonat sau dacă vor să, se, uh, să participe la o uh, finanțare prin obligațiuni de proiect. Și e vorba, că avem, e vorba de faptul că avem un uh, spectru foarte amplu de produse și fiecare uh, instituție poate să-și optimizeze portofoliul. Și sigur că există o mare neînțelegere. Această bancă are o mare problemă de comunicare, pentru că este destul de puțin cunoscută. E de două ori mai mare decât Banca Mondială și nimeni nu o cunoaște. Ceva nu e în regulă. Dar, prin planul Juncker, dintr-o dată, banca e um, în uh, toate mediile de discuție și nu putem să rămânem uh, sub umbrela bugetului uh, cu proiectele noastre. Toți care vin la noi vor o garanție în temeiul planului Juncker și pleacă cu un credit BEI absolut firesc, pentru că criteriile pentru o finanțare din partea EFSI nu sunt îndeplinite. Acestea trebuie să fie verificate în fiecare caz. E vorba de calitatea proiectului, dar mult mai mult de profilul de risc al proiectului. Pentru că dacă proiectele pot fi finanțate în condiții normale, nu trebuie finanțate din uh, EFSI. Însă, dacă există proiecte de dezvoltare de produse farmaceutice foarte uh, complexe, noi vaccinuri pentru diverse boli, de la Alzheimer la Ebola, uh, ne întrebăm, vrem să lăsăm finanțarea japonezilor, coreanilor și americanilor sau ne implicăm pentru a dezvolta ceva? O afacere foarte riscantă, pentru că trebuie să fie doar cu o săptămână mai târziu uh, la, uh, în momentul în care ajung la FDA decât alții și deja proiectul a căzut. Da, e un risc. Lucrurile pot să meargă și prost. prost. În Europa nu avem această cultură ca în America Eșecul nu înseamnă că ești terminat, ci eșecul este o eroare din care înveți și mergi mai departe, ai o nouă șansă. La noi eșecul înseamnă că ești terminat și de aceea finanțăm și proiecte riscante în care lucrurile pot să meargă prost și multe proiecte uh, care ne sunt propuse pentru garanția Juncker nu sunt produse riscante, nu sunt proiecte riscante și de aceea pot fi finanțate în mod obișnuit. Um, noi avem uh, inginer de credit, aș spune, cu care merită să vorbim și, doamnă președinte, v-aș fi recunoscătoare dacă în delegație am putea să avem uh, discuții de câte o jumătate de zi pentru informare, pentru a înțelege exact cum funcționează un anumit proiect, care este selecția, care sunt criteriile adoptate la atribuirea produsului care se potrivește cel mai bine până la plata creditului, la replata creditului, conform um, și la verificarea faptului că uh, ceea ce s-a spus despre proiect este într-adevăr pus în practică. Și nu înțeleg cifrele privind profitul pe care le-ați menționat, doamnă Gresle. Am să revin în curând la acest subiect. Acum uh, se vor vorbește foarte încet despre câștigurile băncii. Trebuie să vă spun din nou și din nou că nu suntem o bancă interesată de profit. Și totuși, profiturile noastre arată foarte bine. Și e important pentru, controlia, pentru uh, Comisia de Control Bugetar, noi avem un volum de 70-80 de miliarde și un bilanț mai mare de 500 de miliarde și avem uh, 2000 uh, uh, și ceva de angajați. Și dacă ne gândim la Banca Mondială, care are produse foarte mici, nici măcar jumătate din volumul nostru, dar uh, angajează 80.000 de oameni. Deci vă dați seama că suntem foarte supli în ceea ce privește personalul și încercăm să facem lucrurile într-un mod foarte inteligent cu personal puțin. Și Comisia pentru Control Bugetar uh, poate să înțeleagă că atunci când ni se cere, prin EFSI, de exemplu, să intrăm în nișe, să um, ne apropiem mai mult de clienți, să uh, facem chestiuni mai de detaliu, atunci sigur că e nevoie de, proporțional, de creștere proporțională a personalului. Deci, uh, noile sarcini vor cere personal mai mare și totuși vom încerca să ne menținem uh, într-o cifră rezonabilă. Și apoi, uh, cu privire la proiectele pe care le desfășurăm, le finanțăm în afara Uniunii Europene. Aici, uh, într-adevăr, avem dificultăți și de aceea vă rog să ne susțineți uh, în momentul în care se va revizui mandatul pentru creditare externă, pentru că întotdeauna când există un punct de politică care are o mare greutate, cum ar fi clima sau refugiații, atunci ă, primim tot felul de propuneri cu privire la finanțare. Domnul Tusk sau domnul Juncker, doamna Mogherini ă, se întorc din ceva călătorii pe că, unde au făcut niște pro, promisiuni și vin cu ele la noi și nu vom reuși cu doar 7 miliarde, 10% din uh, volumul activităților noastre pe care îi putem investi în afara Uniunii Europene, nu vom mai reuși să acoperim promisiunile respective. Important este că ni se spune trebuie să ne asigurăm de creșterea și dezvoltarea în Uniunea Europeană și în foarte multe cazuri noi ajutăm uh, la susținerea politicii externe a Uniunii Europene de asemenea. De aceea vă rog atunci când se revizuiește mandatul privind creditarea externă să uh, Um, ne dați o marjă de mișcare mai mare, pentru că e vorba de politica migrație, a migrației, de schimbări climatice, nu doar în Europa problemele acestea trebuie rezolvate, ci trebuie să mergem la rădăcinile lor în țările de origine ale refugiaților și migranților. Domnule Piper, subiectul crowding out îmi produce unele griji, pentru că o bancă publică trebuie să justifice întotdeauna intervenția, iar argumentul trebuie să fie un eșec pe piață. Dacă participanții la piață pot să rezolve problemele, fie că este o casă de economii, fie o bancă uh, care creditează, trebuie să facă ele acest lucru. Dacă însă rezultatul pe piață este inacceptabil pentru că uh, nu pot fi efectuate uh, finanțări pe termen lung sau dacă noile reglementări privind activitățile bancare uh, duc la uh, o uh, marjă de mișcare pentru anumite bănci a scăzut atât de mult încât nu mai poate să acorde credite respectiva bancă, atunci cred că avem de a face cu un, să spunem, tip de faliment uh, pe piață și atunci trebuie să intervenim. Deci trebuie să ne gândim uh, la sarcinile de creditare pentru construcția de șosele, de stimularea activităților este important ca lucrurile să poată să funcționeze. Iar în ce privește inovația și tehnologia informațională, nu doar în ce privește internetul de bandă largă, dar și uh, de creare a unor bănci de date. Uh, putem aici să stimulăm activitatea pentru că uh, și noi avem nevoie ca datele noastre să poată fi prelucrate și în Statele Unite, și în Canada, și în altă parte. Deci asta poate să aibă consecințe până la nivelul politicii regionale din Uniunea Europeană. Dacă dorim să evităm situațiile în care să nu se mărească rățeaua, atunci și să ne concentrăm numai pe principalele rețele, atunci eh, cred că este cazul ca și noi să ne implicăm, pentru că ne dorim, de fapt, să crească competitivitatea în Europa. Din acest punct de vedere, am înregistrat eh, deocamdată eh, pierderi. Deci, în final, vreau să spun că banca trebuie să acționeze în interes propriu și în interesul Uniunii Europene, bazându-se pe credibilitate. Deci, vis-a-vis -vis de pildă de Volkswagen, uh, toți am fost foarte decepționați pentru că pentru noi a fost un partener de încredere, am avut o colaborare timp de uh, multe decenii dar în acest caz concret practic a explodat uh, o grenadă și lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că în clipa de față nu sunt afectați doar angajații de la Volkswagen, dar și toți furnizorii și uh, Uniunea Europeană, pentru că uh, dacă uh, noi uh, uh acum uh, vom fi arătați cu degetul pentru că ă, promițând că am produs motoare care sunt prietenoase față de mediul înconjurător, care nu poluează și de fapt am înșelat așteptările beneficiarilor, ă, vom avea mult de suferit. Puteți să mai rămâneți în mijlocul nostru sau uh, trebuie să plecați? Pentru că problema uh, investițiilor pe termen lung în uh, țările um, care fac parte din acest program mi se pare a fi importantă. Noi am fost acum două săptămâni în Grecia și am văzut că acolo există dificultăți. Trebuie să spun că între timp aproape 10% din PIB-ul Greciei l-am acoperit prin uh, o finanțare din partea băncii noastre. Dar uh, în continuare uh, vrem să facem mai mult pentru că statele membre din grupul euro și Fondul Monetar Internațional vor putea să înregistreze un succes doar dacă economia reală din Grecia va putea fi revigorată și avem o responsabilitate din acest punct de vedere și să știți că nu sunt foarte pesimist, trebuie să vă spun că și în Grecia există întreprinderi uh, care funcționează cu o mare inteligență, care uh, uh, oferă produse de, la standarde internaționale care pot fi desfăcute pe piața mondială, dar nici acestea nu au o șansă să obțină credit, un credit bancar. Lucrurile din acest punct de vedere trebuie să se schimbe. Cu câțiva ani în urmă am introdus în Grecia un fel de finanțare comercială și am văzut că exportatorii din Grecia au dificultăți eh, să-și deruleze activitatea de export. În acest context eh, am înțeles însă că nu există doar dificultăți să-și financeze produsele pentru export, dar au dificultăți și ca produsele care provin eh, din străinătate ca un fel de materie primă pentru a fi utilizate pentru produse prelucrate în Grecia nu mai pot fi plătite. De aceea aceea am introdus în pachetele noastre financiare inclusiv finanțarea importurilor, nu doar activității de export. Înveți din experiența acestor țări și la un moment dat trebuie să tragi linie și să faci bilanțul pentru că trebuie să uh, vezi unde n-au funcționat lucrurile și unde au funcționat. Și dacă mă uit acum cum se, își revine economia din Spania, chiar dacă există o mare concentrare pe IMM-uri, sau dacă uh, văd ce s-a întâmplat în Irlanda și în țările baltice prin uh, refacerea uh, economiei, pot să spun că și banca noastră a jucat un rol pozitiv. Dar, sigur, trebuie să ai și un bilanț intermediar și un bilanț final. Bun, și cu bilanțe inter, un bilanț intermediar uh, uh, suntem uh, parteneri de dialog fericit pentru dumneavoastră, deci vom verifica și în Italia unul din proiectele finanțate de dumneavoastră, o cale ferată și rapidă între Franța și Torino Uh, să vedem cum se derulează aceste proiecte, pentru că, într-adevăr, trebuie să existe și o monitorizare a derulării proiectelor și poate săptămâna viitoare, uh, miercuri, să fie un termen limită pentru uh, răspunsurile pe care, do- întrebările pe care dorim să vi le mai adresăm, să le înmănunchem pentru ca după aceea să uh, primim răspunsuri. Dacă raportoarea dorește să mai spună ceva. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din întrebările colegilor și din lista de întrebări trimise de domnul Pirinski, pe care uh, vi le-a trimis deja, presupun, cred că ar merita să avem încă o întâlnire care să nu fie atât de scurtă, poate în uh, seminariile noastre pentru a intra mai în detaliu în câteva dintre temele pe care le-ați tratat, pentru că ați învățat uh, prin munca într-o serie de economii diferite, complementare, care se echilibrează și acest lucru ar fi foarte ilustrativ pentru comisia noastră, pentru că, după cum spunea uh, doamnă președinte, am vorbit despre Grecia, uh, președinta comisiei a avut o opinie mai degrabă negativă, uh, eu care știu mai poate mai bine cum funcționează lucrurile, am o altă viziune, însă dumneavoastră ați făcut referire la anumite aspecte ale economiei Um, faptul că întreprinderile nu puteau să obțină credite și acest lucru s-a, s-a blocat. Uh, unii au putut trebuit să își înceteze activitatea pentru că nu puteau să aibă acces la niciun fel de credit, nu puteau să plătească pentru mărfurile deja contractate. Așadar, uh, mi se pare un lucru foarte bun. În cazul EFSI, uh, ați auzit o serie de critici în sensul că există anumite produse care au fost uh, incluse în activitatea obișnuită a băncii dacă reușim să utilizăm capacitățile importante ale băncii care, pentru proiecte care să nu fie ale EFSI, ci alte proiecte și care să fie, să facă obiectul împrumuturilor băncii, cu atât mai bine. Așadar, e un răspuns uh, criticii că banca nu se va dedica unor proiecte de risc foarte înalt Cred că dumneavoastră ați uh, ajutat, ați contribuit la îmbunătățirea situației și că putem să lucrăm uh, împreună pentru a susține dezvoltarea și a ocuparea. Mulțumesc. Am văzut între timp, am înțeles că toate marile proiecte sunt proiecte riscante care constituie o provocare. Sigur că ne-am fi dorit să urmărim și cum se desfășoară lucrurile vis-a-vis -vis de EFSI deci, uh, vă mulțumim pentru oferta dumneavoastră, vă mulțumim pentru că ați venit în mijlocul nostru și sper să ne revedem cât de curând. Wir machen heute Mittag um 15 Uhr weiter in ne revedem astăzi la orele 15 cu ușile închise, o întâlnire cu coordonatorii în legătură cu o poveste ungurească și cred că la orele 16 continuăm uh, nu, la ora 15.30 uh, reluăm ședința noastră deschisă, audierea directorului general pentru descărcarea bugetului Comisiei uh, pentru uh, anul 2015.